Stimați colegi, stimate colege, deschidem ultima reuniune dinainte de pauza de vară. Astăzi ne vom ocupa cu subiectul luptei antifraudă. Vă urez bun venit, le urez bun venit mai ales colegilor din Parlamentele Naționale Balcanii Occidentali. Ne bucurăm foarte mult că ați venit și că sunteți și astăzi alături de noi și ieri ați participat la lucrurile noastre. Vom începe, vom începe cu punctul 12 de pe ordinea de zi, o prezentare din partea Comisiei cu privire la Olaf. Domnul Oettinger e alături de noi și va și primi cuvântul. Bună dimineața, doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați! Stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, stimați colegi de la OLAF, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați acordat-o să vă prezint astăzi propunerea noastră cu privire la modificarea regulamentului OLAF. Domnul Ailet, directorul nostru general, vrea să vă transmită mulțumiri celor din comisia dumneavoastră. El acum a preluat și munca legată de Olaf, va fi uh, director general în funcție, interimar, și va avea loc această schimbare între directorii generali. Însă cred că acesta, într-un timp foarte scurt, a reușit să facă o muncă foarte bună. Și la nivel intern, și la nivel extern, și și în pregătirea documentului pe care vi-l voi prezenta eu astăzi, și anume revizuirea regulamentului OLAF. Aș dori să vă mai spun că documentul de lucru pe care dumneavoastră, doamnă președinte, l-ați uh, făcut este un document, după părerea mea, foarte bun, un document aprofundat care nu contravine abordării noastre. propunerile dumneavoastră și solicitările pe care ni le-ați făcut, vedem că între acestea există suprapuneri, mai ales în ceea ce privește nivelul de ambiție și în ceea ce privește la ce ne putem aștepta de la Consiliu. Ne vom folosi de această oportunitate sub președinția austriacă să îi solicităm acestea să consideră o prioritate acea, această propunere a noastră de modificare a regulamentului OLAF. Mai există și alte teme, însă trebuie să progreseze pe, acest, pe această propunere, pentru că dacă reușim să progresăm aici, vom putea să integrăm și alte idei. Vom încerca să progresăm cât de mult cu propunerea noastră până la alegerile europene, până când se termină mandatul dumneavoastră parlamentar, să vedem dacă vom reuși să ajungem la un acord în primă lectură. În ceea ce privește delimitarea sarcinilor EPO-OLAF, acesta este foarte importantă și pentru OLAF, dar și pentru o dezvoltare stabilă a OLAF. De aceea e nevoie de o clarificare a, a prerogativelor pe care le au cele două, EPPO și OLAF. Când am început să discutăm despre buget, am început discuțiile legate de CFM-ul pentru deceniul următor și aici observăm că există o legătură strânsă. CFM-ul E important în ceea ce privește continuarea programelor existente, noi programe și, e și există un grad de încredere câștigat și asta atunci când Comisia de Control Bugetar își aduce contribuția în lupta împotriva fraudei în Uniunea Europeană, asta cu ajutorul OLAF și EPPO și cu instrumentele și competențele de care este nevoie. De aceea, reforma regulamentului OLAF este importantă pentru că își aduce contribuția la un buget european bun pentru următorul deceniu și pe care să ne putem baza. Există și directiva în în ceea ce privește sancționarea faptelor de fraudă, directiva PIF și regulamentul în ceea ce privește parchetul european. Acestea sunt două pietre de temelie. Propunerea noastră pentru modificarea regulamentului OLAF își dorește să completeze aceste documente deja existente. Ne dorim să modernizăm cadrul OLAF și trebuie să o facem cât de repede posibil. De ce avem nevoie de un cadru prelucrat și asta într-un interval scurt de timp? Spun într-un interval scurt de timp pentru a vă arăta că atât OLAF cât și Comisia sunt foarte conștienți de faptul că cu această propunere a noastră nu se optimizează minimizează totul, nu se rezolvă tot. Ne-am gândit foarte bine și am discutat și cu cei care se ocupau de aceste documente înaintea mea. De aceea am hotărât să alegem un proces în două etape. O mică reînnoire în primul rând, în care să ne axăm pe aspectele tehnice, ce e necesar din punct de vedere tehnic. EPO se află încă într-o perioadă incipientă. Trebuie să vă spun că în următorul mandat Comisia Europeană, fără întârziere, va continua această muncă cu o renoire de mari proporții fără o presiune a timpului. Pentru 2020-2021, până atunci vor putea exista consilieri. Acum noi ne ocupăm de această rezolvare rapidă, mai micuță și apoi va veni o mare soluție mai apoi. Avem aceste două etape pentru procesul nostru de revizuire. Cea rapidă, soluția rapidă, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că există o sinergie maximă între OLAF și EPPO și că nu există neclarități în ceea ce privește aspectele operative. Regulamentul OLAF trebuie să intre în vigoare înainte ca cândva în 2020 EPO să își preia acțiunile operative. Prin reînnoirea noastră ne dorim să avem o autoritate OLAF puternică și care să funcționeze eficient, pentru că trebuie să-și continue munca în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și trebuie să existe o, diferenție, o diferențiere foarte clară între OLAF și EPPO. Acestea urmează să completeze unele pe celelalte. Am făcut și o evaluare iar documentul acesta legat de valoare urmează să fie îmbunătățit. Noi ne dorim să prezentăm o propunere simplă, una care se poate să fie adoptată înainte ca parchetul european să își preia funcțiile. Care sunt părțile componente ale propunerii? În primul rând, colaborarea OLAF-EPO și apoi eficiența, creșterea eficienței în investigațiile OLAF în ansamblul lor. OLAF-EPO Considerăm că fondarea PPO e un lucru istoric, un moment deosebit de important în lupta antifraudă la nivel european. Fondarea parchetului european trebuie în, ca în niciun caz să nu afecteze funcționarea OLAF. Nu trebuie să existe niciun fel de nesiguranță la OLAF pe competențele lor operative. OLAF-ul trebuie să rămână consolidat și să funcționeze în continuare foarte bine. EPPO-ul vine să completeze întregul proces cu dimensiunea juridică. Olaf, în toate statele sale membre, își va continua mandatul în ceea ce privește acțiunile pe care trebuie să le întreprună. Un mandat de plin EU28, EU27, mai ales acolo unde există uh, nereguli care nu, uh, nu înseamnă fapte penale. OLAF are de-a face cu partea administrativă, EPPO nu are competențe pe neregularități administrative. În anul 2016, 93% din toate neregularitățile semnalate nu au fost de natură frauduloasă de natură penală. Vorbim de o sumă de 2,6 miliarde de euro. În al doilea rând, OLAF va continua investigațiile și în statele care nu fac parte din acest proces. Aici nu vor exista modificări. În al treilea rând, faptele penale, fraudele penale. Acestea, pentru acestea, Olaf și EPO vor coopera. Se vor completa reciproc și asta în cadrul unui mandat aferent. Pentru modernizarea OLAF, propunerea noastră conține noi dispoziții pentru do domenii cheie am fost foarte precauți în ceea ce privește și schimbul de informații, dar acesta devine acum un element foarte important, schimbul de informații între OLAF și EPO. Cele două organizații trebuie să coopereze și să aibă un schimb de informații între ele indiferent de ce fel de cauze vorbim, administrative, penale sau care combină ambele ramuri. Și ne bazăm și pe bunăvoința celor care conduc aceste două autorități. În următorii ani va trebui să vedem cât de cum va arăta această muncă, cât de cooperativă va fi ea. Important e pentru întregul sistem și obligația OLAF de a oferi informații parchetului european. OLAF ar trebui să fie o principală sursă de informație pentru parchetul european în propunerea noastră, cred că am reușit să ne asigurăm că există un echilibru bun între obligațiile existente. Trebuie să existe o diferențiere a acestor obligații încă de la început și în anumite cauze unde există nevoia de informații, OLAF trebuie în primul rând să verifice toate aceste informații și pertinența acestora parchetul european tre- trebuie să-i parvină informațiile cât de repede. Însă aceste informații trebuie să fie unele de calitate și să nu se bazeze pe niște zvonuri pentru a putea împiedica o dublare a muncii și în același timp pentru a asigura o complementaritate maximă între cele două autorități, reforma noastră își dorește să se adreseze și domeniului de acțiune al OLAF. Un punct important sunt investigațiile OLAF în statele membre implicate. Aici este foarte important să fie facilitată confiscarea averilor astfel obținute. Propunerea noastră are dispoziții care să ducă la o împiedicare a unei munci duble și o completare unde e nevoie. De exemplu, când există sume foarte mari, e foarte important să se poată acționa foarte repede în asemenea cazuri. Un alt element care are de-a face cu parchetul european vine cu sprijinul oferit de Olaf în anchetele făcute de parchetul european. Când EPO cere ajutor Olaf pe domeniul administrativ. Există dispoziții în, în raportul EPO care se oglindesc foarte bine în propunerea de reformare a regulamentului OLAF astfel încât Olaf poate să ofere informații, informații operaționale, analize și așa mai departe pentru a sprijini EPO. În documentul său, doamna Gresle vorbește despre diferența între cele două mandate și spune foarte clar că acestea trebuie să se completeze. E nevoie de dispoziții clare în acest sens. Pe lângă cooperarea între EPPO și OLAF, OLAF va continua să aibă propriul mandat pe care trebuie să și îl îndeplinească. Propunerea noastră, prin propunerea noastră ne dorim să ne asigurăm că totul va funcționa cât de eficient posibil. O prelucrare a cadrului juridic pentru OLAF, una aprofundată, nu este posibilă acum, pentru că ar îngreuna întregul proces și ar uh, duce la o întârziere a întregii situații. Știu că unii dintre dumneavoastră nu vă doriți o mare schimbare, dar Comisia mai a identificat anumite domenii în care e într-adevăr nevoie de modificări dar să le operăm acum ar fi mult prea ambițios. Tocmai de aceea noi am ales o abordare în două etape. În prima etapă ne-am propus niște modificări limitate, câteva însă acestea vor duce la o eficientizare a muncii de anchetare a OLAF. Încă de pe acum aceasta va fi mai eficientă și mai crescută. Importantă e asigurarea coerenței a muncii Olaf peste tot. Joacă un rol foarte important. Trebuie să ținem cont de condițiile diferite existente în statele membre. Există această geometrie variabilă de la stat la stat și de aceea noi încercăm să facem o armonizare a acestora într-o primă, într-această primă etapă. Vreau să vorbesc și despre controlul la fața locului. E instrumentul cel mai important la dispoziția OLAF. În propunerea noastră precizăm faptul că investigațiile OLAF trebuie să fie armonizate în toate statele membre. Trebuie să existe mai multă clarificare. Ce fel de sprijin primesc uh, birourile de coordonare din statele membre și ce trebuie să facă ele pentru OLAF? Autoritățile naționale sau chiar regionale trebuie să sprijine OLAF în întreprinderile sale. Prin propunerea noastră se precizează bine instrumentarul pe care îl are OLAF și în ceea ce privește frauda TVA. E tot un subiect care a fost important și pentru dumneavoastră, doamnă Gresle, și care apare în documentul dumneavoastră de lucru. Vă voi mai spune pe scurt încă câteva modificări pe care ni le-am propus. În documentul de lucru al doamnei Gresle se vorbește despre garanții procedurale. Știu că Parlamentul acordă un mare interes acestei teme. Am avut ocazia să prelucrăm ceea ce se va întâmpla la controlul la fața locului și ne dorim să consolidăm aceste garanții procedurale. Pe de altă parte, după părerea noastră, nu credem că e nevoie de o prelucrare substanțială a dispozițiilor OLAF în acest test. Ceea ce apare în regulamentul 833-13 împreună cu Carta Drepturilor Omului, aici sunt dispoziții suficiente în ceea ce privește standardele care trebuie să fie garantate și protecția drepturilor fundamentale. Olaf face investigații administrative și nu are capacități în ceea ce privește dreptul penal. Există o fragmentare a cadrului legislativ care trebuie uh, abordată prin consolidarea regulamentului 833 și altor regulamente și dispoziții care intră în joc aici. Propunerea noastră arată foarte clar și care sunt problemele de coerență între diferitele acte juridice OLAF care au tot crescut ca număr pe parcursul timpului. Această armonizare este un lucru important pentru noi. O consolidare deplină e cea pe care ne-o dorim. Însă trebuie să ținem cont și de intervalul de timp pe care îl avem până la sfârșitul anului viitor și acesta va fi un, această consolidare va fi un punct important pentru cea de-a doua etapă a reînnoirii. Există nevoie de îmbunătățire și pentru alte domenii. Cred că propunerea noastră răspunde așteptărilor dumneavoastră. Olaf trebuie să fie un partener bun pentru EPPO, nu un organism care să-i ajute, ci un partener la nivel legal. De aceea e foarte importantă această cooperare și până își intră în funcție parchetul european. Pe timpul negocierilor trebuie să se discute neapărat despre aceste aspecte și să înceapă și discuțiile în cadrul Consiliului aici. Aștept colaborarea dumneavoastră și contez pe ea și sper să ne folosim de acest interval de timp astfel încât la începutul anului viitor să ne gândim ce se va întâmpla cu Olaf Post 2020, EPO Post 2020 să avem o claritate în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, pentru prezentarea făcută și există puncte comune pe care le avem. Vreau să îl salut pe domnul director general interimar, domnul comisar a, va adresa niște cuvinte frumoase. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Domnul Mulder este și el prezent, bine ați venit, bun venit tuturor invitaților noștri. Eu sunt raportor, așa că, domnule comisar, vreau să menționez câteva puncte. Acum avem ocazia să discutăm despre mandatul, mandatele EPO și OLAF, pe care să le clarificăm. Mandatul OLAF ține de investigații administrative, așa că în cazul în care există o dimensiune penală reprezintă o mare problemă pentru Olaf, pentru că de aici intervin o serie întreagă de probleme, începând de la dreptul procedural al implicațiilor până la o sancționare a posibililor infractori și așa mai departe și tot ceea ce se întâmplă pe parcursul investigației. Uh, eu consider că neapărat aici e nevoie de claritate, trebuie să evităm o dublare a muncii în OLAF și EPPO. Și ceea ce are de făcut Comisia nu e atât de simplu. Cred că trebuie să fie rezolvate toate aceste probleme legate de competențe prerogative încă de pe acum între OLAF și EPPO. Trebuie să facem tot ce putem astfel încât EPPO să devină un succes. E o construcție foarte interesantă la nivel european. E primul organism care poate să aibă asemenea investig- poate să facă asemenea investigații, are putere, are prerogative pentru astfel de cauze penale. De aceea trebuie să fie un principiu ca EPPO să fie cât de puternic posibil încă de pe acum. Mă interesează ce se va întâmpla dacă eppo ul nu va funcționa așa cum ne dorim. Va trebui să rezolvăm o asemenea blocadă și nu să încercăm să construim organisme paralele care să uh, se ocupe de asemenea fapte. Așa că Odată ce EPPO va exista, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, acesta va funcționa așa cum trebuie să funcționeze. Uh, o rezolvare a unei blocade prin alte competențe încă de pe acum, cred că nu e o abordare bună. Odată ce PPO se hotărăște să deschidă un caz, atunci trebuie pur și simplu să-i solicite și Olaf să facă aceasta. Consecvența nu exista până acum suficient asigurată în cadrul OLEF, Olaf, un lucru care trebuie să fie rezolvat. Sistemul de gestionare a cauzelor este foarte important și sistemul prin care pot să fie adresate întrebările. Legat de acest sistem, nu sunt foarte sigură că va funcționa așa cum trebuie, poate e nevoie de o prelucrare a acestuia. Și cred că e nevoie de un mecanism automat de verificare pentru investigații suplimentare și complementare. Există un termen de 30 de zile în ceea ce privește investigațiile paralele între EPO, EPPO, OLAF și noi credem că EPPO își asumă deja un rol care nu ar trebui să-l aibă și anume trebuie să documenteze foarte bine contra această, o anumită contradicție și considerăm că atunci există toate aceste procese în paralel. Ne-am dorit să nu mai existe acest termen. 30 de zile au fost întotdeauna un termen mult prea scurt. Deci pentru parchetul european va fi și mai mult. Deci nu trebuie să limităm parchetul european uh, acolo unde a fost imposibil să limităm Olaful. Acum, în ceea ce privește această propunere, va trebui să apelăm la serviciile noastre juridice. Aceștia, deci, ne vor ajuta. Procedurile administrative și încrucișarea între activitatea parchetului european și procedurile administrative din statele membre trebuie să fie mm, cât mai uh, clară și de aceea trebuie să fie foarte clar care este accesul la date pentru statele membre și în uh, propunerea actuală, din păcate, în această privință nu este suficient de clar textul. Trebuie să vă spun că am fost la revizuirea OLAF, care a durat șapte ani și pentru acest regulament uh, nu prea am speranțe. Nu știu dacă va merge încet sau rapid, Însă eu cred că oricum va fi nevoie de foarte mult timp, deoarece lui va fi nevoie de mult timp. Deci pe cei din Consiliu nu interesează ce se întâmplă la Bruxelles, ci în statele membre. Acum, Comitetul de Supraveghere. Nu este suficient de transparent. Asta a fost semnalat în raport și de asemenea sunt limitate drepturile de procedură. Aici uh, trebuie să arătăm clar că informațiile trebuie transmise parchetului european imediat ce e vorba, se vede că e vorba de un uh, interes penal. Și regulamentul cu privire la parchetul european <coughs> ar putea să intre în contradicție cu directiva PIF. Deci de aceea trebuie să înțelegem care sunt pragurile care se impun. Was machen wir, Herr Kommissar, mit den, mit den deci, domnule comisar, cu toate aceste afaceri penale care se află cumva sub pragul parchetului european, deci ce vom face cu acestea? Și după aceea, criteriile pentru deschiderea unei anchete securitatea juridică, tratamentul legal în ceea ce privește accesul la uh, proceduri. Deci ar trebui ca directorul general respectiv să fie supus la presiuni și de aceea există de aceea, mecanismul de supraveghere ar trebui să supravegheze anumite dosare care sunt în curs și să vadă într-adevăr ce se întâmplă. Noi tot vorbim despre asta, însă nimeni nu poate avea o influență asupra situației. Deci eu vă întreb când se deschide o anchetă și cum putem crea obligație de informare față de organismul de supraveghere, mai ales dacă directorul general respectiv se opune uh, deschiderii anchetei respective. Uh, Acum, în ceea ce privește organismul de supraveghere, există deja o anchetă în curs la 64 de cazuri și așteptăm rezultatele. Acum, procedurile din statele membre. Aici totul e cam neclar, există lacune, uneori nu se dorește să se utilizeze probele aduse de OLAF, deoarece achetele OLAF nu au fost suficient de protejate din punct de vedere juridic. Aici eu cred că trebuie să profităm de ocazie tocmai pentru a face distinția între această competență penală și administrativă. Deci să profităm de această ocazie pentru a califica aceste roluri. Domnule comisar, eu sunt îngrijorată. Niciodată n-am văzut un studiu care să se refere la procedurile sau anchetele administrative din statele membre. Nu știm ce pot obține astfel de anchete și ar fi bine să avem un astfel de studiu pentru a ne putea articula mult mai bine activitatea OLAF cu cea a statelor membre. Eu sunt eurodeputată de 14 ani, urmăresc activitatea OLAF și vă spun că s-a tărăgănat mult prea mult. Există lacune acum, ca și în trecut, și aceste lacune trebuie soluționate acum. Deci e momentul potrivit pentru a o face. De altfel, Am vrea ca Olaf să profite de pe urma înființării parchetului european tocmai pentru a-și consolida capacitatea financiară. Știm că există din ce în ce mai multe cauzuri, nu știm cum evoluează Olaful, însă cumva resursele sunt în scădere, deci de ce activitatea lor are de suferit. Domnule comisar, ar trebui să ne gândiți și la asta. De ce nu reușim să recuperăm fondurile, așa cum uh, recomandă Olaful? Am uh, analizat toate rapoartele care există în, uh, pe acest subiect. Nu neapărat ultimul raport cel mai recent, care e foarte bun de altfel, însă până acum am impresia că nu s-a recuperat nici măcar un eurocent din sumele pe care Olaf le recomandă uh, pentru recuperare. Că asta chiar e o problemă pe care trebuie să o soluționăm. Deci drepturile de procedură. O lacună care atrage critici din partea tuturor juriștilor europeni. Nu știu dacă vom putea soluționa problema asta până în 2021, la a doua etapă de examinare. Nu știu dacă n-ar trebui să facem asta mai devreme. Însă vot, pot să vă spun că pe la mine prin birou au trecut foarte multe persoane a căror existență sau carieră de funcționare a fost complet distrusă. Dacă eu trebuie să le spun acestor oameni că uh, trebuie să mai aștepte 3-4 ani, că nu-i nimic, uh, nu știu. Nu cred că s-ar cuveni să fac asta, deci eu chiar iau lucrurile foarte în serios. Și sper ca și Consiliul să ia taurul de coarne. Însă la negocierile cu Consiliul mi-am dat seama că această instituție pur și simplu nu dorește să se implice. Acum, mecanismul de supraveghere. Trebuie să aibă acces la mecanismul de supraveghere OLAF, rapoarte care sunt ulterior transmise statelor membre. Deoarece până acum uh, practica în vigoare a fost chiar uh, ridicolă. Comisia a propus la un moment dat înființarea unui birou pentru garantarea drepturilor. Ar fi o posibilitate. Sau să oferim mai multe competențe organismului de supraveghere. Comisia a făcut câteva propuneri, după aia le-a retras. Nu știu dacă vom putea soluționa această problemă în curând, însă totuși trebuie să o abordăm. Și acum, fragmentarea ca uh, temeiurilor juridice. Asta e o problemă. Diferite orientări, diferite manuale, deci există cel puțin trei temeiuri juridice în ceea ce privește activitatea în statele membre și în noua propunere a Comisiei nu se abordează deloc această problemă și cu regulamentul pentru parchetul european creăm încă un temei juridic. Deci această fragmentare Uh, se face, însă ar trebui incluse uh, um, orientările existente. Doamna Ayala Sender a făcut niște propuneri de amendamente pe care le vom prelua, deoarece în ceea ce privește dreptul de procedură, acesta este un aspect foarte important. Mă scuzați că am avut nevoie de atât de mult timp. Nu vreau să vă fac să așteptați prea mult, îi dau cuvântul domnului Con. Mulțumesc! doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea propunerii comisiei. Aș dori... Ar vrea să vă subliniez faptul că avem un calendar destul de strâns pe care trebuie să-l respectăm pentru ca parchetul european să-și uh, poată începe activitatea uh, Uh, atunci uh, când s-a prevăzut. Înțeleg ce îngrijorări are președinta noastră, o înțeleg, însă e vorba aici despre niște modificări în profunzime și, prin urmare, ar trebui să ne întrebăm dacă e ceva într-adevăr dispensabil în toate domeniile sau dacă nu ar trebui cumva să uh, procedăm în două etape la acest uh, mecanism uh, propus de comisie pentru ca parchetul european să-și înceapă activitatea așa cum s-a prevăzut. Salut tot ceea ce s-a propus. În ceea ce este TVA-ul. Deci e nevoie de o cooperare europeană interdisciplinară în acest domeniu și l-aș ruga pe domnul comisar să mai vorbească o dată în Consiliu despre acest subiect. În momentul de față, capacitatea autorităților naționale de a coopera cu Olaful pentru a îmbunătăți situația lasă foarte mult de dorit, din păcate. Deci trebuie făcut eforturi suplimentare. Și acest mesaj trebuie transmis. În această privință aș avea câteva întrebări, doamnă președinte. Cum anume credeți că ar trebui să fie calendarul nostru? dacă avem uh, mai multe amendamente, deci dacă vor fi reținute mai multe amendamente, cum e posibil ca la sfârșitul anului 2020 parchetul european să-și înceapă activitatea? Deci când ar trebui să adoptăm noi textul în Parlament? Și mai concret, aș vrea să știu de asemenea care sunt modalitățile de cooperare între parchetul european și OLAF pe de-o parte și cu instanțele naționale pe cealaltă parte, deoarece la nivel european nu vor exista capacități de executare pe teren, așa cum ne imaginăm noi. Și va trebui să ne gândim la instituirea unui mecanism care să fie funcțional Uh, atât pentru statele membre care participă la parchetul european și cele care nu participă. Și bineînțeles că va trebui să fim foarte atenți la în ceea ce privește siguranța juridică. Domnul Clinț. Uh, uh, <clears throat> mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Revizuirea acestei directive cu privire la Olaf e esențială, însă bineînțeles că presupune și anumite riscuri. Din punctul meu de vedere, cetățenii nu înțeleg decât parțial uh, ce activități desfășoară Olaf. Dacă cetățenii cred că Olaf nu are competențe decât pentru neregulile administrative, se vor simți, bineînțeles, dezamăgiți. Uh, Revizuirea acestei directive este de aceea o ocazie să-i ajutăm pe cetățeni să înțeleagă ce reprezintă Olaful, ce așteptări putem avea de la Olaf și ce așteptări putem avea de la noul parchet european. Nu e vorba doar de modificarea acestei directive, ci de punerea la punct a unui proces de comunicare țintit. Știm cu toții ce <laughs> greutăți întâmpină acum Uniunea Europeană. Știm cu toții că proiectul european nu prea înaintează așa cum ne-am dorit noi. Atunci, pentru a evita o dezamăgire și mai mare a cetățenilor, cred că ar trebui să le permitem să înțeleagă mai ușor ce așteptări putem avea de la aceste instrumente și ce anume nu putem aștepta de la aceste instrumente. Și până acum cetățenii au făcut de multe ori confuzie între Uh, faptul, în legătură cu faptul că Olaful nu are prerogativele unui parchet. Și când cetățenii aud despre malversații turnări de fonduri din astea, deci cred că ar trebui să se poată implica Olaful, însă trebuie făcute explicații foarte clare. Trebuie să se știe clar că trebuie să se procedeze în două etape și asta e cu atât mai necesar deoarece mandatul în curs va expira în curând. Însă trebuie să spunem foarte clar ce obiectiv ne stabilim și trebuie să o spunem deja de acum. Păstrăm Olaful ca partener pe picior de egalitate cu parchetul european și practic înființăm acest parchet european. Însă dacă noi nu vom comunica foarte clar, dacă nu vom spune care sunt competențele celor două organe, cetățenii noștri vor crede că, iată, creăm încă o autoritate europeană și știm cam ce părere au cetățenii în legătură cu înființarea de noi agenții, noi uh, organe europene la Bruxelles. Deci trebuie să indicăm foarte clar că nu e vorba aici doar de crearea unei uh, noi organizații, ci de crearea unei instituții de care avem o nevoie urgentă. Și v-aș pune următoarea întrebare. Pe termen lung, avem într-adevăr nevoie de două instanțe diferite sau nu am putea ca pe termen lung să ne gândim la posibilitatea unei fuziuni? deoarece în statele membre, de multe ori, parchetele au și competențe pentru uh, nereguli, dar și pentru uh, afacerile penale. În Germania, de pildă, așa e. E greu de înțeles din perspectiva concetățenilor noștri de ce Olaful face anchete, însă uh, în urma acestor anchete nu se obține nimic vizibil și concret. E greu de înțeles de ce se întâmplă așa lucrurile. E o problemă de încredere și de înțelegere din partea concetățenilor noștri și noi trebuie să evităm să dăm și mai multă apă la moară populiștilor. mai ales că știm că această modificare a directivei OLAF poate avea efecte pozitive în ceea ce privește comunicarea față de cetățenii noștri. Însă, bineînțeles, cu condiția să facem aceste eforturi uh, în mod cât mai convingător și cu condiția să facem această modificare în mod eficace. Acum, referitor la calendar, cred că s-a spus tot ce era de zis. Și când uh, o ascult pe doamna președinte care ne reamintește că de 14 ani se tot ocupă de aceste subiecte, vă pot spune că și eu sunt aici de foarte mult timp, ă, mărturie și părul meu cărunt pentru prezența îndelungată aici. Însă să nu uităm că asta e o ocazie unică și există și niște riscuri importante dacă nu vom acționa în mod uh, convingător față de cetățeni. Doamna președinte, vă reamintesc că după coordonatori mai intervin și alți colegi. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc. Vreau să vă felicit pentru acest document de lucru care ne prezintă uh, foarte bine explicat uh, practic tot ce am făcut de-a lungul timpului în comisia noastră și sunt de acord și cu îngrijorarea pe care ați manifestat-o de faptul că nu se profită pe deplin de uh, posibilitatea de revizuire a regulamentului, tocmai în momentul în care trebuie să întărim și mai mult uh, procesul de uh, înființare a EPO. Mi-aș dori de la domnul Oettinger, uh, pentru că Uh, vorbește aici de un organ uh, cu drepturi de pline, nu unul auxiliar, și vreau să vă întreb dacă Comisia va ține cont de o ierarhizare absolut necesară între cele două organe, pentru că altfel vom crea încă de la început niște zone gri în care nimeni nu va ști exact ce competențe are, se vor certa între ei și până la urmă s-ar putea ca niciunul să nu facă treaba respectivă. Asta ar fi problema cea mai importantă. Deci uh, această diferențiere este destul de complexă și necesară. Eu mi-aș dori să întărim și să uh, Mm, subliniem uh, sarcinile administrative pentru OLAF în modul cât mai exigent cu putință și mai detaliat și să uh, se pună clar pe hârtie această ierarhizare. Ceea ce ne-am dorit din totdeauna, așa cum a spus și doamna raportor, este să avem niște garanții procedurale și mm, binecunoscutul manual pe care nu l-am obținut niciodată, astfel încât să existe o încadrare foarte clară a sarcinilor ca să nu mai fie uh, probleme. Și asta asigurând uh, uh, independența Olafului, care a fost pusă sub semnul întrebării. Iată de ce vreau să vă cer pentru Olaf garanții și să întărim, să îmbunătățim felul în care reacționează Comitetul de Vigilanță și Așa cum uh, am văzut și în raport, acest lucru este absolut important și dacă avem o atitudine rezonabilă, am putea face ca acest uh, comitet să fie și el întărit pentru a fi garantul acestor uh, garanții procedurale și a independenței OLAF. Mulțumesc! Domnul Sala Franca, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să spun că ne aflăm aici în fața unei problematici foarte complexe. Intrarea în vigoare a EPO ne oferă o nouă oportunitate și anume să rezolvăm problema cadrului legislativ uh, neclar și a problemelor care existau în cadrul OLAF. Este o ocazie bună pentru noi pentru a încerca să rezolvăm problemele cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului. Și în acest context, cred că trebuie să ținem cont și de un element absolut fundamental aici, și anume să știm cum dorim să fie conceput OLAF-ul. Și cred că în documentul de lucru se explică foarte bine. Dacă ne dorim un organ independent care să se ocupe de sarcinile administrative care să acopere uh, toate acele chestiuni care au de-a face cu interesele uh, financiare ale Uniunii sau dacă dorim ca OLAF-ul să fie un fel de uh, anexă a parchetului european. Și aici uh, chestiunile legate de anchetele interne, externe, cooperarea cu statele membre sau problema garanțiilor procedurale, toate aceste elemente trebuie să-și găsească răspunsul în cadrul acestei proceduri. Este o ocazie foarte bună pentru noi. Documentul de lucru cred că ne oferă toate indiciile necesare și toate elementele asupra cărora ar trebui să ne pronunțăm noi, uh, în calitate de actori legislativi ai UE, și cred că este o ocazie foarte bună pentru a face ordine și a face o diferențiere clară a competențelor între cele două știind că trebuie să evităm dubla, dublarea eforturilor și că nu trebuie să ajungem la o, un conflict de competențe pentru că avem destule în Uniunea Europeană. Deci cred că de data aceasta ar trebui să profităm de ocazie și să spunem cu claritate Uh, felul în care aceste organe trebuie să lucreze uh, în domeniul penal, administrativ, pentru a rezolva problema intereselor financiare europene. Și, doamna președintă, bineînțeles, uh, e foarte important și timpul, calendarul, pentru că va trebui la un moment dat să ne poziționăm asupra propunerilor primite de la Comisie și să clarificăm natura competențelor și propunerea legislativă care vine de la Comisie. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Frau Vorsitzende, äh, Doamne... Doamnă președinte, domnilor și domnilor eurodeputați, cred că intervențiile dumneavoastră au fost constructive și foarte bune și propunerile și așteptările pe care le aveți. În ceea ce privește diferențierea competențelor, aici trebuie să verificăm foarte bine cum putem să evită, evităm conflictele sau neclaritățile legate de competențe pe viitor. Clar este faptul că cu EPO intrăm într-un domeniu, într-un domeniu național, regional, local, intrăm într-un domeniu care nu a fost gândit la fondarea Uniunii Europene. Uniunea Europeană a fost fondată cu Comisia, mai târziu cu Parlamentul și, bineînțeles, cu Consiliul, însă, în ceea ce privește această nouă formă, ea nu exista. Pentru prățile directe, bugetul era clar. Pentru uh, plățile direct în domeniul agricol trebuiau fermierii să primească bani, apoi în, în uh, politica de coeziune cu un management partajat intervin statele membre, ministerele, regiunile care se exprimă în Consiliu. Eram un fel de secretariat. De aceea, Statele membre pun în aplicare directivele, nu regulamentele. Au acolo o marjă de manevră. Acum există mai multe regulamente care înseamnă un, o legislație directă, europeană. În bugetele moderne există și programe administrate direct, cum ar fi CEF-ul, Connecting Europe Facility, unde noi luăm decizii în legătură cu prioritizările, care dintre tunel prioritizăm și așa mai departe. Toate acestea înseamnă că în ultimii ani noi am reușit să apropiem Uniunea Europeană de proiecte, de beneficiarii acestora. Până acum, în lupta împotriva neregulilor sau lupta antifraudă, când vorbeam de proiecte din afara Bruselului, noi până acum ne bazam pe munca constructivă a autorităților regionale și locale. La nivel intern, pentru funcționarii noștri, când existau asemenea cazuri, eram noi responsabili. Însă, când vorbeam de o folosire neregulamentară a banilor în proiecte de cercetare în, din afară, la politica de coeziune în afară, proiecte de infrastructură din afară. Aici, de multe ori, din nou ne bazăm pe autoritățile de la fața locului și colaborarea cu ei. Și aici vorbim și de parchetele naționale și autoritățile implicate aici. Și da, există plângeri bine întemeiate că 28 de state, regiuni nu au aceeași muncă calitativă sau constructivă. Există diferențe. Uh, când există mai mulți, nu sunt toți la fel. Unii se ocupă de un domeniu mai bine, alții de altul mai bine, însă niciodată nu sunt toți într-o poziție la fel de bună. I-am auzit pe colegii spanioli și în afară de cele două intervenții spaniole am auzit doar intervenții în limba germană. Trebuie să recunoaștem faptul că există noi state membre care au nevoie de câțiva ani, astfel încât să reușească să se dezvolte mai bine, să dezvolte mai bine competențele care să oglindească așteptările noastre democratice. Pe de altă parte, există și state mai vechi care nu au uh, acționat întotdeauna constructiv și mai degrabă au ascuns anumite cazuri de nereguli. Vorbim de această filozofie a cooperării între EPO și OLAF. Nu poate să existe o des, o delimitare 100% între cele două. Însă vom vedea cum se va arăta lucrurile, ne va arăta o practică. Trebuie să fie verificată munca directorilor generale ai OLAF și ceea ce se întâmplă mai jos. Cel care îmi va urma mie ar trebui să știe că peste 2-3 ani Comisia vrea să facă o evaluare, o verificare a activităților operative, dacă e nevoie de mai multă separare sau dacă poate să existe, pot să existe rezultate bune printr-o cooperare flexibilă. Zone gri există peste tot. Există zone gri până în direcțiile generale de la Bruxelles. Pentru că probabil comisarul pentru digitalizare a fost mai rapid decât altul, vorbim de economie, economie digitală, unde aparține aici sau dincolo în cealaltă direcție. Am trecut prin multe discuții interne, când vine o propunere din partea Comisiei și în Parlament există asemenea discuții, care Comisie este competentă pe fot, cea pentru control, cea pentru afaceri juridice, o altă propunere o face Comisia pentru Industrie, propunerea ă, Comisia pentru Mediu. Întotdeauna există asemenea zone gri. Asemenea, probleme legate de competențe vor mai exista, fie că în 2022-2025 nu putem să le rezolvăm printr-o dispoziție. E nevoie neapărat de o cooperare constructivă a ambelor părți, a ambelor organe. E nevoie de această cooperare și în același timp și o diferențiere a competențelor. Pentru mine e important și în portofoliul meu apare stabilizarea OLAF. OLAF nu trebuie să fie afectat de EPO, nici la nivel de personal în ceea ce privește posturile, care cred că au fost rezolvate printr-o propunere echitabilă, nici în ceea ce privește anvelopa financiară, nici în, în ceea ce privește cadrul juridic și de expertiză. Cu această reînnoire, regulamentul uh, OLAF nu va fi modificat. Regulamentul EPO e un nou regulament care e luat așa cum e, fără o reînnoire, cu puncte minus și cu puncte plus. Acum că vine un nou director general, pentru că vedem că avem unul interimar acum, care a făcut o muncă foarte bună, dar trebuie să ne asigurăm că directorul general Olaf are suficient spațiu de manevră. Ce fel de cauze preia, ce fel de cauze nu preia, cât de departe merge ancheta, ce fel de rezultate se obțin și control asupra directorului general Olaf e important, însă acesta trebuie să fie un director general și nu un secretar. Între EPO și OLAF există aceste două mari ramuri, drept penal și apoi recuperarea fondurilor. Prima are de-a face cu EPO, a doua cu OLAF. Ați criticat faptul că se știu foarte puține în ceea ce privește recuperarea fondurilor. Olaf, prin ceea ce vă spune Olaf, Olaf face munca pregătitoare, Olaf face recomandări. Ceea ce se întâmplă la fața locului nu mai e de sarcina Olaf, ci asta o fac direcțiile generale de resort. Dacă vedem că există diferențe cantitative aici mai multe, aici mai puțin, DGR și D, DG Regio, DG Baj, Acestea, pe baza rapoartelor OLAF și recomandărilor, sunt cele responsabile pentru recuperarea fondurilor cu rata de eroare. Ați vorbit despre termenul de 30 de zile. Acesta nu este un termen exclusiv. După 30 de ani, EPO poate să spună, ba, cauza aceasta dorim să o preluăm. Și mai târziu, EPO poate să corecteze relația aceasta de muncă între EPPO și OLAF. E un termen pentru un prim aviz, însă nu unul exclusiv. Și după aceea, după încă 30 de zile, pot să intervină alte proceduri, alte hotărâri, EPO, acestea rămân posibile. Și aș încheia prin a propune două lucruri. Înainte de sfârșitul mandatului Parlamentului, aș, mi-aș dori o listă cu puncte minus sau cu idei de reformare. Și să spunem, comisia și-a obligația până la data X, peste un an, aș spune eu, odată cu o nouă comisie, în a doua etapă, în a doua reînnoire să o pornească și acolo să spuneți cu da sau nu, dacă sunteți de acord cu cele propuse sau nu, să aveți deja o listă cu așteptările pentru a doua etapă. Temeiul juridic, cadrul legislativ, unul singur. Uh, nu e un lucru pe care putem să-l facem. Nu vă putem prezenta o adunare a tuturor cadrelor legislative, temeilor juridice, toate dispozițiile în care să, fie, să apară tot ce e legat de OLAF, un fel de catalog pentru lupta antifraudă. Până anul viitor nu cred că e posibil să vă prezentăm. Vă mulțumesc! Domnule comisar, știu că trebuie să plecați, însă a existat întrebarea colegului Con. Calendarul nu se schimbă prin faptul că suntem ceva mai ambițioși. Din potrivă, presiunea de timpului care există deja acum cu regulamentul EPO reprezintă o șansă foarte importantă astfel încât să începem acest dialog cu Consiliu. Această etapă în două această revizuire în două etape va ajunge acolo. Timp de 5-7 ani am tot discutat cu ei și nu pentru că greșeala a fost a noastră. Eu spun că trebuie să ne folosim de timpul pe care îl avem la dispoziție, se pot mișca foarte multe și putem să îndepărtăm niște puncte minus importante care nu sunt adresate în propunerea comisiei. Nu ne dorim noi să rezolvăm totul, nici nu putem să o facem. Noi suntem responsabili cu chestiunile juridice, însă pe o, o serie de chestiuni trebuie să ne implicăm. Dar, într-adevăr, au fost doar intervenții germane, le mulțumesc și colegilor spanioli, dar vedem la ce se întâmplă aici. Activ sunt totdeauna aceiași, nu știu dacă are ceva de face cu aroganța, cu alte lucruri, probabil că e un amestec al multor factori pentru faptul că am avut doar asemenea intervenții. Înlăturarea dublării competențelor. Cred că e, neapărat importantă, pentru că se pierde foarte mult timp cu asemenea lucruri cu competențele și în comisie probabil se pierde foarte mult timp. La fel se întâmplă și în Parlament, pentru că dacă nu sunt bine delimitate, atunci munca este trăgănată. De aceea e foarte important să existe această diferențiere. Unul face asta, celălalt face cealaltă. Și da, există și aceste zone gri, dar până la urmă Consider că important e să îi oferim o șansă egală parchetul european, Se poate să funcționeze așa cum trebuie. Parchetul european trebuie să facă ceea ce ne dorim noi să facă, pentru că dacă nu va fi o dezamăgire pe toate părțile, un nou organ care din nou nu face ceea ce ar trebui să facă. Domnule comisar, știu că trebuie să plecați, însă dacă vedem ce se întâmplă în OLAF. Vedem că, într-adevăr, s-au întâmplat foarte multe, dar există mult spațiu de îmbunătățire. De ce după așa de mulți ani există încă atât de mult spațiu de îmbunătățire? Probabil ar trebui să se întrebe Comisia și așa ceva. Mă bucur că am avut această dezbatere. Noi suntem partea constructivă a actului legislativ. Noi vom fi pe poziții încă de la negocieri cu Consiliu, vom fi foarte atenți și imediat după pauza de vară vom începe foarte hotărâți. Noi suntem partea soluției, nu a problemei. Vă urăm o vacanță plăcută și vă mulțumim că ați venit și cu asta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și mergem mai departe cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume 13, o prezentare a raportului anual al OLAF. Îmi cer scuze că nu putem veni la petrecerea dumneavoastră, domnule Ailet, însă e în săptămâna verde și Vedeți deja cum arată prezența, este foarte greu să încurajăm pe colegi să participe. Și v-aș da cuvântul, domnule, pentru a ne prezenta raportul OLAF. Um, Domnul Ailet. Thank you very much. Uh, uh, my apologies. Mulțumesc, doamna președinte, și îmi pare rău pentru faptul că uh, am uh, ajuns uh, mai târziu. Uh, mi-am lăsat mașina acasă și am luat metroul, dar se pare că ar fi trebuit să fac invers. Pentru că și să aștept până se ridicau barierele. Este o adevărată onoare pentru mine să vă introduc și să vă prezint aici raportul pe 2017 al OLAF. Bineînțeles, ar fi trebuit să vă spun încă de la început că OLAF a fost condus de Giovanni Kessler timp de 10 luni în această uh, perioadă, deci uh, rezultatele din acest raport uh, îi sunt datorate lui și nu mie, însă oricum e vorba de rezultate obținute de toți membrii OLAF care au făcut aceste reușite posibile și s-au confruntat cu diversele dificultăți prin care am trecut. Voi prezenta acest raport așa cum l-am scris și nu încerc aici să vă prezint uh, o perspectivă uh, globală, echilibrată a muncii noastre, pentru că acest lucru se poate vedea din datele statistice și din uh, alte documente pe care le avem. Acest raport uh, s-a centrat în special pe munca făcută de-a lungul anilor în mai multe domenii importante, și anume pentru îmbunătățirea strategiei de comunicare și pentru ca anumite puncte să fie înțelese mai bine de toată lumea. Anul acesta ne centrăm mai mult pe venituri decât pe cheltuieli chiar dacă o bună parte a muncii noastre se centrează mai mult pe cheltuieli decât pe venituri. Dar, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare pe care o puteți avea, indiferent că este inclusă sau nu în această prezentare. Ne-am centrat pe cazuri transnaționale, unde expertiza noastră poate aduce ceva uh, important ca și valoare uh, contribuabililor noștri. Avem peste 300 de recomandări pe care le-am prezentat uh, în valoare de peste 3 miliarde de euro, o cifră neobișnuită, extrem de mare și care cred că nu se va repeta pe viitor. E foarte rar pentru că ea uh, decurge dintr-o serie de subevaluări în cauze de fraudă care au fost deja încheiate și pe care le-ați auzit sau le cunoașteți deja. Uh, este vorba de cazul din Regatul Unit uh, și într-o serie de alte țări la care n-am să mai revin. Deci prin această muncă de investigație care este practic uh, prezentată aici, Vedeți că am avut peste 1100 de selecții care au fost completate, 197 de anchete încheiate și 215 în continuare deschise și avem rezultate concrete, considerăm noi, în protecția bugetului și pentru a aduce servicii cheie cetățenilor europeni. Pentru Uh, înțelegem mai bine care este conținutul muncii noastre din acest raport și uh, pot să vă spun că apreciez comentariile care s-au făcut un pic mai devreme uh, și importanța faptului că mesajul trebuie să fie transmis bine. Întotdeauna încercăm să îmbunătățim acest aspect al comunicării, deși nu este ușor din cauza consecințelor legale a declarațiilor pe care le putem face în multe anchete, mai ales atunci când e vorba de cheltuieli și unde disciplina este esențială. Încercăm să facem uh, tot mai multe pentru a comunica pe cât de bine putem în marjele impuse de lege. Deci încercăm să facem cunoscut uh, conținutul muncii noastre de anchetă și iată care sunt uh, tendințele relevate pentru anul 2017 pe baza anchetelor pe care le-am încheiat, uh, finalizat în 2017. Ne centrăm în continuare în principal pe corupție, conflicte de interese, un concept foarte interesant de altfel, care ar trebui să fie înțeles uh, mai bine, um, manipularea uh, procedurilor de achiziții publice, multe cazuri care afectează fondurile structurale în continuare și, de asemenea, criminalitatea organizată care încearcă să uh, obțină mai mult profit. S-au cheltuit mai mulți bani pentru ajutarea uh, refugiaților, deci există dovezi uh, în acest sens și ne-am petrecut foarte mult timp pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste fonduri. S-au făcut cercetări acolo unde au apărut probleme. Și, așa cum s-a menționat, și pe partea vamală, avem dovezi clare de uh, uh, existența unor scheme de fraudă transnațională uh, despre care voi vorbi un pic mai târziu. Doamnă președintă, am să încerc uh, să vă prezint aici un uh, caz destul de mic din punctul de vedere al sumelor implicate, doar o jumătate de milion 1,4 milioane de euro, însă e vorba de o anchetă realizată în mai multe state membre. Este vorba de operațiunea Castelul de Hârtie. Am colaborat aici cu Guardia de finanță. Întotdeauna lucrăm uh, foarte bine împreună și uh, practic era vorba de un consorțiu care avea sediul în Italia, dar care avea activități în uh, Franța și Regatul Unit. Uh, pentru a obține fonduri pentru finanțarea a două prototipuri de uh, nave care de fapt nici nu existau uh, uh, pe vremea când mă ocupam de așa ceva în urmă cu ceva ani. Am lucrat la o machetă de acest fel și se pare că ce au făcut în operațiunea Paper Castle nu a mers prea departe. Uh, avem în jur de 12.000 de tranzacții financiare uh, prin Italia și Regatul Unit. Uh, Guardia de Finanțe s-a ocupat de aceste investigații și Am uh, încercat de asemenea să arătăm că banii care au fost uh, furați și cei care se aflau în spatele acestei scheme încercau să uh, plătească un credit ipotecar pentru așa numitul Castello în Italia, de aici numele operațiunii, deci un fel de casă mai veche. Um, tot ce am uh, putut uh, face pentru a recupera banii am făcut și interesul operațiunii nu este determinat neapărat de suma uh, respectivă, care este destul de mică pentru ancheta noastră, ci felul în care a trebuit să utilizăm toate facilitățile și capabilitățile noastre pentru a face față unei fraude la nivel transnațional. Iată deci un exemplu de uh, fraudă pentru cheltuieli și am să trec acum la fraudele în domeniul veniturilor. Ceea ce am uh, raportat în uh, 2017 E vorba de uh, textile și încălțăminte care intra în Uniunea Europeană prin uh, Germania și trecuse de asemenea prin Regatul Unit, Slovacia, Republica Cehă, Franța și Malta. Și e vorba de o valoare totală de 2,2 miliarde în uh, taxe vamale. Uh, tendința s-a schimbat însă uh, între timp cei care uh, făceau această fraudă au fost uh, informați uh, la timp și au încercat să depășească obstacolele pe care le impusesem noi. Și acum se caută noi modalități pentru a intra în UE. O noutate la care nu ne gândisem până acum, deși ar fi trebuit să o facem poate, așa nume, bunuri cu uh, valori foarte mici, dar în volume foarte mari, uh, ceea ce este în contradicție cu uh, fraudele cu care suntem obișnuiți, de exemplu țigările, deci bunuri de valoare mare uh, care intră în cantități nu neapărat așa de mari. E clar că și pentru aceste bunuri cu valoare mică trebuia să acordăm o mai mare atenție. Deci uh, s-a intrat uh, peste tot pe unde uh, se credea că se poate intra fără probleme. Statele membre au reacționat foarte rapid, așa cum s-a întâmplat în Franța, Malta și Republica Cehă și în acele cazuri frauda a luat capăt. Chiar în anul acesta Uh, se pare că avem dovezi uh, că uh, frauda a fost redusă până la aproape zero în Regatul Unit, însă acest lucru nu s-a întâmplat chiar peste tot. Trec acum la un alt exemplu cu produse diferite, cu valoare mai ridicată. E vorba de taxele vamale antidumping și de uh, panelurile solare panourile solare care sunt uh, uh, importate din afară. E vorba de producătorii chinezi. Nu sunt neapărat instrumente de uh, câștigare de venituri uh, de primă natură, ci e vorba aici de protecție împotriva concurenței neloiale regulile care sunt impuse uh, în ceea ce privește taxele vamale trebuie și implementate și informațiile pe care le primim uh, din surse comerciale sunt destul de frecvente și ne arată că uh, producătorii chinezi de panouri solare de fapt erau din Taiwan sau chiar din Japonia și e pentru prima oară când uh, lucram cu cazuri din Japonia, deci nu erau acoperite până acum de raportul nostru. Este un fenomen cu care nu ne întâlnisem uh, până acum. A trebuit să cooperăm în special cu uh, uh, belgienii, olandezii și francezii la nivel vamal și de asemenea cu autoritățile taiwaneze, unde uh, departamentele vamale au fost absolut esențiale pentru munca noastră în aceste zone. Am făcut uh, uh, verificări la Anver uh, și de asemenea în Taiwan și am reușit să finalizăm o anchetă cu recomandări financiare care ajungeau până la 200 de milioane de euro. Acestea sunt cifrele cu care lucrăm în mod normal. Cifra de 2 miliarde pentru Regatul Unit a fost cu totul excepțională. Acestea, toate aceste informații se regăsesc la capitolul 3 în raportul nostru. Doamna președinte, în această dimineață am discutat un pic despre recomandările financiare și sunt uh, conștient de dificultatea acestei teme. În primul rând pentru că noi putem face doar recomandări și responsabilitatea revine celor responsabili cu politicile sau cu domeniul cheltuielilor pentru a recupera banii. Noi nu ne putem asuma această responsabilitate și de altfel nici n-am putea o face pentru că aceasta uh, iar ar lăsa fără stimulente pentru a-și face munca cum trebuie și, de fapt, și pe noi fără un obiectiv prea clar. Câteodată știu că facem recomandări care sunt la un nivel prea ridicat uh, și uh, rare ori recomandări pe care le recunoaștem mai târziu ca fiind prea scăzute. Aici încercăm să ne ajustăm. Anul acesta am analiza totul dintr-o perspectivă un pic specială. Datele pe care le avem uh, de recuperare a sumelor, ținând cont de uh, recomandările noastre, și uh, statele membre trebuie să facă o raportare către comisie în legătură cu aceste recomandări ale OLAF-ului și din recomandările pe care trebuia să le facem în funcție de ce au făcut statele membre, am comparat datele pe partea de cheltuieli în ceea ce privește fondurile structurale și pe partea de venituri, de asemenea. Care sunt rezultatele? Vedeți uh, aici uh, care sunt uh, cifrele pe perioada 2013-2017. În ceea ce privește uh, resursele proprii, tradiționale, din calculele noastre, recomandările pe care le-am făcut reprezentau 2,5% din uh, resursele recuperate, colectate. Însă dacă punem toate statele membre la oaltă, ajungem până la 2,01%. Deci dacă calculele sunt corecte, recomandările financiare ale Olafului au excedat uh, impactul total al anchetelor făcute la nivelul statelor membre. Trebuie să vă spun că e vorba aici de un an excepțional în care am recomandat o recuperare de peste 2 miliarde de euro, ținând cont de cazul din Regatul Unit și alte cazuri. Însă chiar și așa, dacă ținem cont de resursele de care dispunem noi și uh, resursele de care dispun uh, autoritățile vamale în statele membre, este oricum o cifră excepțională. În ceea ce privește partea de cheltuieli, am recomandat o recuperare echivalentă cu 0,43% din toate plățile făcute și asta reprezintă aproape o cincime din ceea ce au făcut uh, statele membre, ceea ce cred că este un rezultat destul de bun. Și aș mai menționa două lucruri care nu se pot uh, măsura și care sunt totuși extrem de importante pentru a evalua munca noastră și dacă va trebui să continuăm să o facem așa în următorii ani sau nu. În primul rând, uh, capacitatea noastră de a evita așa ceva pe viitor. Uh, cred că este un efect pe care îl avem, îl obținem și nu poate fi cuantificat. Pe de altă parte, uh, punând degetul pe o anumită problemă, pe o anumită chestiune, putem obține schimbări într-un fel uh, în care acționează statele membre sau alte autorități. Un alt uh, efect care n-ar trebui subestimat. Și acum am să trec la o altă chestiune și anume asigurarea unui nivel ridicat de standarde în ceea ce privește comportamentul uh, profesional la nivelul instituțiilor europene. E vorba aici de anchetele noastre interne și am considerat întotdeauna că aceasta este partea cea mai sensibilă și cea mai dificilă din munca noastră. Doamna președintă și dumneavoastră ați analizat aceste chestiuni mult timp și cred că nu e nevoie să reamintim uh, că avem o serie de anchete OLAF uh, sau evenimente care au legătură cu anchetele OLAF și care au fost destul de controversate la nivelul afacerilor interne. Însă în ultimii ani am avut senzația că lucrurile s-au schimbat și în ciuda uh, știrilor care au apărut în presă în ultimele zile, am impresia că domeniile operaționale uh, cele mai dificile sunt cele din cadrul fondurilor structurale și asta ne arată că am făcut foarte multe progrese în ceea ce privește comportamentul la nivelul instituțiilor în ultimii ani. Avem însă și un mandat pentru a ancheta membrii ai instituțiilor, uh, staful european și o serie de alte circumstanțe organe ale UE unde există risc de fraudă, probleme cu remunerații, cheltuieli medicale și așa mai departe, riscul corupției. Nu avem cazuri clasice de corupție, prea multe, în interiorul instituțiilor, persoane care să fie corupte de alții din afară, dar avem totuși astfel de cazuri. Am avut 17 uh, anchete în total, uh, într-o serie de anchete referitoare la staful UE și 12 dintre ele au dus la recomandări. În acest domeniu este important să ținem cont de faptul că uh, faptul că facem o anchetă și după aceea persoana respectivă se dovedește că este nevinovată, așa cum s-a întâmplat cu un membru al Parlamentului recent, este totuși important pentru că dacă vedem care sunt uh, uh, acuzele, alegațiile față de persoane importante, e important că uh, avem anchete în care ținem cont de dovezile inculpatorii și exculpatorii pentru o persoană. Și cifrele de aici ne arată cum se termină, în general, anchetele. Trecem acum la relația noastră cu autoritățile uh, naționale uh, judiciare. După cum vă așteptați, avem uh, niște păreri foarte clare pe această temă, dar nu pot să mă pronunț prea mult acum, poate o voi spune în alt context. Deci, În ceea ce privește rata de punere sub acuzație a fost de 42% la nivelul UE. Am uh, reușit să facem mai multe analize în ceea ce privește uh, deciziile uh, prin care autoritățile naționale nu au dat curs recomandărilor noastre. Am analizat fiecare caz în parte pentru fiecare an Um, văzând ce se întâmplă în statele membre și există o tendință la nivelul procurorilor naționali să nu ia în considerare cauzele în care există daune la nivelul intereselor UE, dar o fac atunci când e vorba de interese naționale. Și aici uh, se vede clar că nu toate statele membre uh, citesc uh, sau interpretează legislația europeană în același fel. Unele sunt mai dispuse să um, considere dovezile noastre ca doveze admisibile decât să facă ancheta din nou de la capăt, o reia. Și, pe de altă parte, atunci când există uh, legislație identică, de exemplu în Slovacia și Republica Cehă, uh, există o legislație istorică, ușor de înțeles de ce este aceeași, dar care poate fi interpretată în mod diferit. Și acest lucru se întâmplă, bineînțeles, și în alte state membre. Noi uh, nu ezităm să facem recomandări sau să prezentăm anumite cauze, chiar dacă nu suntem siguri, pentru că până la urmă nu este sarcina noastră să luăm decizia finală și ar fi o greșeală să nu prezentăm o anumită cauză pentru că n-am fi convinși, pentru că alții sunt responsabili pentru a lua această decizie. Și înainte uh, ca recomandările noastre să fie acceptate, știm că ne-am făcut munca și după aceea responsabilitatea revine altora, după cum spuneam. Însă rata de punere sub acuzare, spuneam, este coerentă față de cea din anii precedenți. Cred că ar trebui să mă opresc aici, am vorbit deja destul de mult și, în concluzie, vreau să vă spun că raportul pe care îl prezint uh, pentru uh, OLAF um, arată că tendința este stabilă. Avem o reputație destul de bună pentru anchete eficiente și independente. Niciodată nu s-a pus sub semnul întrebării independența. Și uh, sper și sunt convins că uh, succesorul meu va continua această muncă. Vreau să mulțumesc staffului de la OLAF, uh, care reprezintă multe culturi, profesii diferite. E vorba de un organ format din mulți bărbați și femei pe care nu îi vedeți uh, prea mult și a fost o adevărată onoare să lucrez cu ei toți. Vă mulțumesc încă o dată pentru răbdare și pentru atenție și uh, voi încerca să vă răspund pe cât posibil la întrebările dumneavoastră și dacă aveți alte întrebări puteți să le adresați uh, celui care va veni după mine. Vă mulțumim, domnule Ilet, vă mulțumim și pentru munca asta a raportului care stă în spatele acestei prezentări și pentru tot ceea ce ați făcut la OLAF. Știu că am niște întrebări care mai degrabă le-aș fi pus um, acelui care va înlocui. Am acest tabel pe care vreau să vi-l arăt. E un tabel cu cazurile închise și cu recomandări. De ce cu recomandări? Pentru că aceste cauze au avut, cauze au avut și rezultate ale anchetelor. Uh, aceste cazuri cu recomandări oglindesc cauzele închise. Pentru 2017 vedem că a existat un regres al cauzelor cu follow-up și același lucru s-a întâmplat pentru întregile cauze care au fost închise. Cifrele le-am din raportul OLAF. Ar fi foarte frumos dacă acestea nu ar trebui să le căutăm noi, ci le-am regăsit în raport acest raport, ca să fie bun, ar trebui să ne vorbească despre eficiență și rezultatele concrete ale OLAF. Am văzut acum că în raport există foarte multe cauze singulare, însă ne lipsește o privire de ansamblu. Când citim raportul, nu putem să ne formăm o privire de ansamblu cu privire la activități. E un punct minus pe care îl are acest raport al OLAF. Da, cazurile uh, fie, cazurile în parte sunt interesante, ne interesează pe toți, le citim, însă vreau să spun că lipsește această privire de ansamblu asupra întregii munci Olaf și o comparabilitate a cifrelor. Aceasta ar fi prima mea întrebare. De ce cifrele sunt mai scăzute în acest an? Foarte scăzute dacă facem o comparație. Eu am făcut o comparație încă începând cu anul 2002 și devine foarte evidentă această scădere. O a doua întrebare. Există probleme cu sistemul IT. A existat și o grevă a angajaților în decembrie, cred, cu OCM. De aceea ar fi foarte uh, E important să ne spuneți cum stau lucrurile acum. În 2016 ați, avut, ați folosit cu 50% mai multe resurse pentru sistemul IT și din câte înțelegem noi, din informațiile pe care le avem, lucrurile încă nu funcționează. Așa că nu putem să ne facem o privire de ansamblu cu ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în fiecare cauză în parte și ne lipsește această privire de ansamblu asupra sistemului informațional care se pare că e atât atât de greoi. Dacă ne-ați putea spune mai multe despre asta, ce planuri are Olaf cu sistemul IT, cum trebuie acesta modificat astfel încât să funcționeze într-adevăr și cred că știți la ce mă refer. Apoi, un punct care a fost uh, preluat și în uh, raportul Comitetului de Supraveghere, Vedem și aici o modificare a cifrelor, de ce lucrurile stau așa. Am văzut și revizuirea legată de personal. Când au fost întrebat personalul, s-a observat că există o nemulțumire mare a personalului din cadrul OLAF. Poate că ar fi bine să ne spuneți câte ceva și despre acest fapt, ce plănuiți în acest sens. Aș avea mii de întrebări detaliate pe care vi le-aș adresa. Știu că nu veți putea răspunde la tot, de aceea aș dori să, vă, să primești și răspunsuri în scris. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră personal pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o în ultimele luni pentru că am putut să participăm la cauze Olaf, am fost foarte interesați de tot ceea ce s-a întâmplat. Uh, și dacă facem o comparație pe parcursul anilor, putem să vedem că a existat o îmbunătățire a calității cauzelor, cel puțin pe le, cele pe care am putut noi să le observăm. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Acum, doamna Ayala are cuvântul. Sí, yo quería agradecer al señor Ailet y desde... Mulțumesc. Eu vreau să-i mulțumesc întregului personal Olaf pentru rezultatele excelente și e drept, a fost un an excepțional deoarece uh, din cauza cazului britanic ați putut să vă recuperați, însă în același timp trebuie să demonstrați că există și situații excepționale legate de recuperări și dacă n-ar fi fost Olaful, acest acest milion n-ar fi putut fi recuperat. Eu aș vrea să mă refer la delugata experiență OLAF cu zonele de umbră și de lumină, însă până la urmă experiența la nivel euro- european e cea care creează acest uh, această fântână, această sursă de, de cunoștințe, din care avem cu toți atât de multe de uh, învățat. Acum, în ceea ce privește această parte legată de văm și de milioane, dumneavoastră spuneați că uneori vorbim despre o calitate enormă de produse foarte ieftine, însă care dăunează foarte mult uh, Uh, trezoreriei europene, deci resurselor proprii. Pe de altă parte, sunt și alte cazuri mult mai complexe, unde se recuperează mai puțin, însă cu o cazuistică din care învățați foarte mult. Aș vrea să știu în ce fel Olaf uh, își consolidează capacitatea sa uh, teoretică prin cazuistica sa, care, iată, e din ce în ce mai complexă, e nevoie de <laughs> foarte multă inteligență pentru a da de capăt acestor cazuri, deci aș vrea să știu cum anume această experiență, care e o adevărată comoară, e structurată pentru a putea beneficia de pe urma ei atât la nivel european cât și la nivel național. De asemenea, văd că în 2017, în raportul dumneavoastră, sunt subliniate două elemente foarte interesante din punctul meu de vedere. Deci, predeosebie de cazurile obișnuite, deci cele de PAC, de coeziune, văd că um, aveți un caz care se referă la fondurile de cercetare, dar și la refugiați. Referitor la cazul cu privire la fondurile pentru cercetare, noi am avut <laughs> anumite cazuri din astea de rapoarte plătite, uh, de DG Research, însă când te duceai să vezi de fapt în ce constau programele alea, te luai cu mâinile de cap. Deci pe mine mă interesează foarte mult să ne spuneți specific uh, cum putem uh, combate acest domeniu care pare de neatins, deoarece cercetătorii de multe ori uh, au uh, imaginea asta de că nimeni nu poate să-i atinge, însă că se poate atinge, însă e clar că și în rândul lor mai există și răvoitori. De foarte puțini ani avem o politică reactivă, deoarece practic am fost uh, luați pe nepregătite. De aceea aș vrea să știu în ce fel credeți dumneavoastră că am putea uh, fi mai atenți aici. Uh, e vorba de fonduri enorme care um, sunt investite, deci ar trebui să ne asigurăm uh, că nu există fraude. Uh, și aveam o presiune din partea cetățenilor și a mass media și uneori investim fără să uh, fim atenți la semnalele de alarmă necesare pentru a combate frauda. Deoarece știm că atunci când nevoile sunt foarte mari, acolo vin și cei care comit fraudă și profită de pe urma inerției uh, sistemului și astfel profită de pe urma fondurilor europene. Deci ce credeți despre aceste două elemente? Kollege Kohn, bitte. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Danke Ihnen, Herr Eilert, und Ihren Mitarbeitern. Domnul Con, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule director, pentru prezentarea făcută a raportului anual și prezentarea de acum. Când citim acest raport, trebuie să fim foarte atenți. Întotdeauna situația e grea legată de cifrele pe care le regăsim aici. Însă aceste cifre ne arată cât de importantă e munca dumneavoastră și cât de importante trebuie să fie și concluziile pe care ne le tragem. Dacă mă uit 3,2 miliarde de euro între 2013-2016 sau care a fost uh, frauda cu taxe vamale, cu uh, textile și cu uh, importate din China în Regatul Unit, 1,9 miliarde, sunt cifre importante și e clar că trebuie să facem eforturi sporite în asemenea situații în biroul meu organizez o, un studiu și o audiere pe această temă și tocmai acesta este domeniul pe care vreau să vă pun o întrebare. Unde credeți dumneavoastră că trebuie să facă progrese în ceea ce privește evitarea plății taxelor vamale, acest tip de fraudă? Unde sunt domeniile unde vedeți deja progrese și unde considerați că uh, nu există disponibilitate suficientă a unor state membre pentru a colabora pe domenii? Care sunt pârghile pe care considerați dumneavoastră că le-am putea utiliza? Domnul Novakov, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnul președinte. Îmi aduc aminte de mai multe audiere aici în comisia noastră cu reprezentanța ai OLAF. Și cred că pe vremuri nu aveam atâtea motive de zâmbit ca astăzi. Mi-aduc aminte că la începutul mandatului am aveam de patru ori mai multe uh, cazuri decât cele închise cu un follow-up, ceea ce era destul de dubios. Mă bucur să văd acum că mult mai multe cauzuri sunt închise cu un follow-up, cu niște rezultate concrete. Am datele pe această hârtie. Mai mult, mă, con- mă îngrijorează faptul că în, în o parte a acestui raport se descrie relația cu statele membre și că există încă situații când și cazuri că statele membre nu dau curs recomandărilor făcute de Olaf, deși există probe, probe clare, fie pentru fraudă sau erori în ceea ce privește folosirea fondurilor europene. Și asta, din punctul meu de vedere, uh, ar trebui să ne facă să ne gândim la modul cum uh, aceste recomandări ar trebui să fie obligatoriu puse în aplicare. Deci statele membre trebuie să respecte statul de drept când există probe 100% că nu au fost folosite cum trebuie fondurile europene. <coughs> După cum putem judeca din cifrele prezentate, fluxul de volumul de lucru de la Olaf e în creștere, deoarece în mai multe state membre, bugetul european reprezintă cam 50, 60, chiar până la 70% din uh, investițiile publice. Nu credeți că Olaf are nevoie de capacități crescute pentru a face mai multe anchete, pentru a putea lucra mai mult pe teren? După cum vedem, activitatea Olaf uh, împiedică uh, abuzurile la miliarde de euro. Deci eu cred că suntem cu toții vizați de activitatea OLAF. În următorul CFM văd că se propune sporirea multor agenții europene, tocmai pentru că ne confruntăm cu mai multe provocări. Și vreau să-mi cer scuze, poate eu am ratat la o parte din prezentare, însă există o pagină 4 cu cantități și kilograme. E vorba de cazuri ce țin de mărfuri nedeclarate la vamă, presupun. Puteți să-mi aduceți lămuriri? E vorba de cantități și kilograme și niște cifre uh, defalcate pe statele membre și performanța lor în acea privință. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. If I, I may start with your... Dacă îmi permiteți, comentariile dumneavoastră la statistici. Ar trebui să mă uit exact la tabelul dumneavoastră și să văd cum se potrivește cu al nostru. Sunt două observații generale. În primul rând, uh, au existat multe modificări în ceea ce privește modul de funcționare și de măsurare a lucrurilor din 2002 încoace. Și au existat cel puțin două momente de răscruce, de la care cifrele au încetat să mai fie comparabile în orice mod științific. Eu nu aș uh, acorda prea mare importanță um, unei simple prezentări a cifrelor și întotdeauna a existat această dilemă. Dacă ar trebui să folosim aceleași măsurători statistice de la an la an, care ne ușurează comparațiile, e drept, însă care ne uh, îngreuiază modul uh, de a lucra și de a ne îmbunătăți. Acum, câte date statistice sunt necesare în raportul anual. Aici noi eh, am ajuns să includem mai puține date statistice în ultimii ani și să povestim mai degrabă ce se întâmplă, deoarece credem că poate e mai ușor să comunice astfel, însă e drept că astfel e măsurată mult mai greu performanța. Dacă îmi permiteți, eu mă voi uita la aceste cifre, voi discuta cu personalul nostru pentru a vedea cum au ajuns la, la el și vă voi da informații. Eu am impresia că au, s-au redus unele cifre în 2017 din mai multe motive voi vorbi și despre sistemul informatic, însă și pentru că în anii anterior s-au făcut eforturi majore pentru a încheia toate cazurile. Și statisticile se schimbă, dar ce am avut uh, cazuri mai uh, puține, anchetele de asemenea durează mai puțin, au durat mai puțin decât am anticipat eu și eu aș fi precaut, nu cred că ar trebui să reducem și mai mult durata anchetelor medii. Dacă am face, am periclitat calitatea, dincolo de a, pragul adecvat. În ceea ce vrește sistemele de computer, OCM, există greutăți. Ne-am confruntat cu mult mai multe greutăți decât uh, anticipaserăm noi și ceea ce am făcut în ultimul an a fost să ne întoarcem practic la începuturi și să reducem o parte din elementele centrale ale sistemului, funcționalitățile de bază, pentru ca acest sistem să funcționeze mai bine. Am venit cu consultații, am angajat consultați suplimentori pentru a vedea ce nu mergea bine. Acum avem un flux de lucru virtual, electronic, ceea ce nu aveam în trecut, pe vremuri uh, mă ocupam uh, cu munți de hârtie, de hârțoage, cărate pe acolo de membrii personalului. Acum totul e electronic, ceea ce e binevenit. Nivelul de securitate, de asemenea, a crescut. Dar nu vă ascund faptul că încă mai avem probleme de soluționat, ca mulți alții care s-au implicat într-un program ambițios și probabil că va fi nevoie de încă 2-3 ani pentru a avea un sistem complet funcțional. Însă suntem acum în stadiul în care uh, munca la bază funcționează mai bine și mai rapid. Și sunt foarte, suntem foarte precauți. După foarte multe teste pe care le-am făcut în trecut, acum suntem foarte precauți atunci când vrem să introducem noi funcționalități în acest sistem. De asemenea, cheltuim să cheltuim mai mulți bani pentru a angaja oamenii care sunt uh, foarte specializați și avem uh, persoane care se implică foarte mult pentru ca acest sistem să funcționeze și sunt sigur că dacă vom face câteva eforturi în plus, vom da de capăt. Vom, da, vom reuși să avem un sistem funcțional. Însă asta are deja un impact uh, cuantificabil, cel puțin în ceea ce privește perioada necesară pentru a face evaluările atunci când s-a introdus sistemul, cei care sunt responsabili pentru a recomanda dacă o anchetă trebuie deschisă sau nu, deci acești oameni aveau nevoie de foarte mult timp. Însă aici um, s-au uh, redus timpii necesari. Însă singura cale e să continuăm cu ceea ce facem, nu putem să ne oprim acum și să trecem la altceva. Deci trebuie să facem acest sistem să funcționeze și asta vom face. În ceea ce privește personalul și sondajele cu privire la satisfacția personalului. Bineînțeles că nu ne-a plăcut ce am citit. E vorba de o perioadă destul de îndelungată din trecut. Aceste sondaje nu se fac uh, în fiecare an. Îi voi lăsa pe alții să, crea, să spună dacă circumstanțele s-au schimbat sau nu. în ultima perioadă. Mi-aduc aminte că fostul președinte al Comisiei de Control Bugetar spunea că din experiența sa cu cei care fac astfel de activități ca Olaful, în general, rezultatele sunt mai scăzute decât alte organizații care <laughs> nu se ocupă de lucruri uh, atât de întunecate, să zicem așa, sau de negative ca noi. Însă, în orice caz, avem o strategie pentru a soluționa această problemă. În ține de comunicare, de activități de team building, întâlniri sportive, Da, e o problemă. Satisfacția personală chiar e o problemă pe care trebuie să o soluționăm. Și acum, dacă îmi permiteți, mă voi referi la comentariile doamnei Aia la sender. Sunt recunoscătoare. Um, vă sunt recunoscătoare în legătură cu ce a spus în legătură cu vămile. Uh, Acum, în ceea ce privește expertiza noastră, avem persoane care cunosc foarte bine piața produselor textile la fața locului și au uh, făcut multe misiuni în țările producătoare de îmbrăcăminte sau unde se spune că sunt produse. Însă avem de asemenea și uh, persoane care sunt specializate în analizarea datelor. Și pentru asta e nevoie de o experiență nu doar în ceea ce privește serviciile vamale europene, dar și în China, pentru a putea vedea care sunt uh, tendințele comerciale și cum anume putem reacționa la ele. și în alte zone, bicicletele de pildă îmi vin în minte. În ceea ce privește vămile, principalul lucru e următorul. Taxele noastre vamale sunt o sursă de venit. Sunt, deci, un produs anex al politicii comerciale. Sau al politicii noastre industriale. Și statele membre au cam avut tendința să considere taxele vamale ca ceva de la sine înțeles și să își folosească resursele pentru a combate alte probleme. Deci multe probleme legate de disponibilitatea resurselor în statele membre, dar și de alocarea resurselor, obținut de statele membre, deoarece dacă un stat membru vrea să se concentreze, de pildă, pe combaterea fraudei uh, la tutun sau asupra securității sau asupra ambelor, vor exista uh, implicit uh, urmări ceea ce privește veniturile care trebuie colectate de aceleași servicii. Deci sunt niște chestiuni care trebuie controlate continuu și țin că acum, știu că acum colegii de la DGTI Taxud acordă atenție deosebită acestei uh, chestiuni în lumina activității noastre. Acum, cheltuielile pentru cercetare. E destul de clar care sunt problemele. Uneori acestea sunt, de, sunt inevitabile când există conflicte de interes Însă e greu să găsești suficienți specialiști într-un anumit domeniu <laughs> fără să existe un conflict de interes. Și asta din mai multe motive. De multe ori, aceeași persoană îți cer bani pentru același studiu, deși au cerut bani și de la alții și uneori poate că îți dau și un studiu de doi bani, însă tu neștiind domeniul nu poți să-ți dai seama din start de asta. Există programe unde uh, se cere, de exemplu, ca cercetătorii să fie rezidenți într-un anumit loc pentru a colabora, pentru a crea o colaborare între universități și pentru ca astfel să le dai oamenilor respectiv ocazia de să studieze într-un anumit loc, însă acum cu internetul nu mai trebuie să ai acea prevență fizică, dar nu toată lumea urmează regulile și de multe ori noi uh, încercăm să îi prindem pe acești bani pentru a recupera banii. Refugiații. Bineînțeles că toți care se ocupă de asta, mai ales cei care sunt responsabili de cheltuirea banilor, sunt foarte conștienți de riscurile implicate în ceea ce privește livrarea de ajutoare de urgență în locuri uh, periculoase și există sisteme pentru asta, însă, bineînțeles, uh, există anumite limite în ceea ce privește punerea în aplicare și există un echilibru între salvarea de vieți omenești și uh, economisirea de bani sau salvarea banilor care ar putea fi fraudați. Colaborăm, bineînțeles, cu cei implicați, însă pericolul e următorul. Deci, ei, mulți pot susține că există aceste riscuri, deci trebuie cheltuiți bani pe o schemă rapidă de achiziții publice, fără toate condițiile necesare, deoarece situația era pe periculoasă, însă de fapt situația asta ar fi putut să nu fie atât de periculoasă și avem mai multe anchete Uh, și noi studiem anumite ipoteze și anume că mecanismele de finanțare în urgență uneori nu au fost necesare. Deci uneori poate că banii au fost cheltuiți uh, prea rapid. Dar cei care sunt responsabili de cheltuirea banilor ar trebui să poată evalua foarte rapid pentru a lua uh, măsuri disciplinare sau chiar penale. Dar odată ce avem de-a face cu țări din afara Uniunii Europene, unde banii aceștia sunt cheltuieți, e foarte greu să te gândești la rezultatul uh, uh urmăririi în justiție. Și acum, ca să trec la ce spunea domnul Novakov, de ce statele membre nu, dau, nu ar trebui să fie obligate să dea curs recomandărilor OLAF? Nu este un timing juridic să o facem și cred că e și o chestiune de principiu uh, legislativă, deci cum să recuperezi banii și cât să recuperezi, asta e o decizie care trebuie să le aparțină celor care au cheltuit banii în lumina informațiilor pe care noi uh, le oferim și bineînțeles că există un mecanism de tragere la răspundere, să dumneavoastră, doamnă Gresle, comisia dumneavoastră, sunteți un mecanism de răspundere foarte puternic și există și alte mecanisme asemănătoare statele membre care fac același lucru. Bineînțeles că am vrea mai multe informații, am vrea să știm de ce rocamandărilor noastre nu li se dă curs și ne-am dorit un mecanism pentru a obține măcar explicații din partea celor care nu dau curs acestor recomandări. Acum, capacitatea în ceea ce vrește investigațiile la fondurile structurale. Da, asta chiar e o problemă. Domnul Kessler a Domnul Kessler a pus foarte mult accentul pe asta atunci când a făcut organizarea în mai multe unități și acum putem recruta în urma unor concursuri speciale mai mulți uh, anchetatori cu uh, pregătire specializată. E un domeniu în care trebuie să lucrăm cu limba statului membru. De exemplu, dacă n-ai suficient oameni care vorbesc o anumită limbă, sau care să aibă experiență într-un anumit tip de fraudă e problematic. De exemplu, nu putem face o anchetă în țara X deoarece n-am niciun anchetator disponibil. Dacă ar fi vorba de aceeași situație în țara Y, acolo poate că am un anchetator. Știu că nu e o situație ideală, însă trebuie să lucrăm cu ce avem. Bineînțeles că mi-aș dori mai multe resurse. Am pierdut resurse ca toată lumea din motivele pe care le înțelegem. Asta acum s-a oprit. Acum, odată ce parchetul european va fi înființat și va funcționa de la câțiva ani de la inițierea acesta, deci când va deveni acesta funcțional pe deplin, cred că Activitatea OLAF va crește atunci, odată cu existența parchetului. Vor exista atunci probleme bugetare și succesorul meu probabil că își va petrece o mare parte din mandat uh, gândindu-se la aceste constrângeri bugetare și cum să le facă față. Însă, deocamdată, cred că noi obținem rezultatele corecte în ceea ce privește investigarea fondurilor structurale în acele state membre unde există probleme deosebită. Unele sunt state membre mai vechi, altele mai noi. Știm cu toții la ce mă refer. Acum, referința aceea la kilograme. Era vorba de textile. Textilele ieftine sunt uh, practic uh, măsurate la kilogram și nu la piesă. Mulțumesc, doamnă președinte, cred că v-am răspuns la întrebări. Vă mulțumim. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că uh, ne-ați spus că lucrurile sunt mai simple, dar cifrele despre care vă vorbesc vin din raportul OLAF și sunt ceea ce ați numit closed cases with follow-up și ceea ce numiți ă, totalul lor se regăsește aici, însă uh, pentru ultimul an, acesta de raportare, nu găsim aceste cifre, nici măcar pentru cauzele închise. Nu regăsim nici cifre legate de durata investigațiilor. Când vă convine aceste cifre apar, când nu, nu. Deci nu ne lipsesc informații de bază, vă rog, domnule. Madam Chairman, the statistical annex. Mulțumesc, președintă. Anexa cu date statistice la pagina 53 a raportului uh, mi se pare că conține multe informații uh, din cele pe care le-ați menționat. Însă, cred că nu doriți să, uh, să transformăm această ședință într-un seminar de natură statistică, dar în anexă sunt foarte multe informații investigații închise era diferit decât uh, concluded versus closed. Era o diferență între cele încheiate și închise. Și acum nu regăsim aceste cifre. Mai am o întrebare legată de sistemul informațional. E un instrument foarte important de muncă al OLAF. Care sunt pașii următori astfel încât acest sistem IT într-adevăr să fie unul eficient și să se poată într-adevăr lucra cu el? Ca anchetator OLAF, ca utilizator, ca cineva care trebuie să folosească acest sistem. Vă rog. Madam Chairman, closed and concluded means... Mulțumesc. Uh, pentru noi anchete uh, în engleză concluded sau closed uh, înseamnă același lucru. Nu știu de ce s-a schimbat acest termen, dar pentru noi același lucru. Deci uh, anchete finalizate. Mulțumesc. Din punctul de vedere al IT-ului, într-adevăr, sperăm să uh, meargă mai repede în ciuda mecanismului de siguranță și a prevederilor de siguranță uh, care au fost introduse, uh, care protejează datele noastre, practic. Cu cât nivelul de securitate este mai mare, cu atât se îngreunează sistemul și pentru utilizator e mai greu uh, eu unul, de exemplu, lucrez uh, la două calculatoare în același timp și în timp ce unul stă și se gândește, mă duc la celălalt ca să pot să avansez pentru că avem 20 de anchete cu documente care trebuie semnate în același timp, deci în timp ce fac unul și stă și se gândește sistemul ca să meargă mai departe, eu scriu câteva e mail pe celălalt calculator și după aceea mă întorc din nou. Deci iată, sunt și modalități de a rezolva astfel de probleme, dar bineînțeles nu e mulțumitor și trebuie să uh, rezolvăm uh, situația cât mai rapid. Din punctul de vedere al software-ului, am uh, angajat recent uh, consultanți pe această temă, consultanți IT care să ne ajute. Și uh, pentru alte chestiuni, cum ar fi motoarele de căutare, ca să lucreze mai rapid, încercăm să găsim soluții. Soluții care să ne permită să extragem informația din sistem uh, din motive de management, dar ne centrăm pe chestiuni esențiale. Deci, uh, uh, o majoritate de persoane care se ocupă de anchete și care trebuie să scrie în sistem trebuie să aibă această facilitate și până când sistemul nu va fi perfect pentru noi vom găsi alte modalități însă pentru alte uh, specialități uh, lucrurile merg mult mai bine și încercăm oricum să ajungem la un sistem care să acopere toate aspectele muncii noastre. Oricum, este un, un proiect foarte ambițios uh, și a dat multe rezultate, dar din păcate, așa cum se întâmplă de multe ori cu proiecte noi, uh, nu a mers foarte bine pentru toată lumea care utilizează sistemul, deci uh, trebuie să ne asigurăm uh, minimul necesar pentru comunicare și pentru munca noastră. Trebuie să ne asigurăm că găsim soluțiile cele mai bune De multe ori uh, mie mi se pare că e vorba aici de o simplificare, deși nu sunt uh, expert uh, IT, dar pentru cei care înțeleg aceste lucruri, procesul nu este o simplificare, ci de fapt o complicare a lucrurilor, un sistem mult mai complex. Sunt convins însă în continuare că a fost corect să introducem sistemul și cred că n-ar fi fost uh, fezabil să descriem în detaliu nevoile noastre uh, înaintea uh, procedurii de contract sau ar fi fost prea costisitor. Ambele sisteme IT pe care le-am cumpărat cu anterioritate s-au făcut în aceleași condiții. Am trecut deja prin asta și cred că o vom face și de data asta cu reușită. și uh, probabil că mai avem nevoie cam încă de uh, jumătate de uh, milion, deci 500 de mii de euro pentru echipament și mai avem nevoie de încă 1,2 uh, milioane de euro pentru a merge mai departe în următorii trei ani. Vă mulțumim pentru clarificări. Închidem astfel acest punct de pe ordinea de zi. rămâneți și pentru următorul minunat. Domnule Mulder, aveți cuvântul pentru a ne prezenta raportul Consiliului de Supraveghere. Vă rog. With your permission, I will give a short introduction. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să vă fac o scurtă prezentare a raportului nostru anual și după aceea colegii mei vor prezenta câteva dintre uh, chestiunile mai specifice din acest raport. În primul rând, anul care a trecut uh, la Comitetul de Supraveghere a fost reprezentat de o perioadă de tranziție pentru că aproape toți membrii erau noi. Uh, directorul general și-a prezentat demisia și, de asemenea, secretariatul Olafului a, a fost mutat și aceasta a pus o povară în plus. În rapoartele anterioare am arătat de fiecare dată că uh, comisia sau comitetul nu avea destul acces la informații și nu putea să-și facă munca cum trebuie. Am avut uh, situația în care comitetul trebuia să supravegheze Olaful, însă Olaful nu oferea informațiile uh, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor noastre. Noi am spus încă de la început că această situație era de neacceptat și că vom raporta din nou dacă situația se va îmbunătăți. Și pot să vă spun la acest moment și vreau să mulțumesc domnului Ilet, care a jucat un rol considerabil pentru a ne oferi toate informațiile necesare și a fost uh, prezent la aproape toate ședințele noastre, a venit cu informații necesare și am considerat că acest uh, pas uh, înainte a fost unul foarte important. În munca noastră din ultimul an, Ne-am ocupat în special de revizuirea regulamentului 883, despre care ați vorbit și în această dimineață. Avem mai multe recomandări pe care le-am făcut. Unele dintre ele s-au reflectat deja în propunerea făcută de comisie altele însă nu încă, dar s-ar putea ca în septembrie sau uh, un pic mai târziu să vă transmitem un aviz uh, pe marginea acestor recomandări care lipsesc din propunere. Trebuie oricum să subliniem uh, faptul că comitetul are dreptul de a primi informații, nu este un drept uh, special sau excepțional. Uh, am lucrat de asemenea și pe tema garanțiilor procedurale și noi considerăm că uh, cooperarea statelor membre cu OLAF-ul ar trebui să devină obligatorie. Procedurile de recrutare pentru noul director general au fost monitorizate în toate etapele sale iar munca noastră este aceea de a adopta uh, prevăzură și, și am și făcut-o. Bineînțeles, se pot uh, uh, schimba lucrurile înspre mai bine ca întotdeauna, dar în general avem un aviz pozitiv asupra felului în care uh, s-a recrutat noul director general. În raport prezentăm și uh, o serie de chestiuni care n-au fost uh, finalizate. În anii următori, nu știm exact uh, când, poate în următorul raport anual, ne vom centra mai mult pe tema garanțiilor uh, procedurale. Considerăm că sistemul nu este satisfăcător din punctul nostru de vedere, Uh, în special, uh, procedura uh, de prezentare de plângeri poate fi îmbunătățită și avem nevoie de un sistem care să garanteze mai bine ceea ce se specifică în regulament. O altă temă a fost legată de durata anchetelor și, așa cum am observat și în dezbaterea din această dimineață, dorim să îmbunătățim relația cu autoritățile naționale în ceea ce privește continuitatea muncii. Iată, doamnă președinte, din partea mea, informațiile pe care doream să vi le prezint și acum, cu permisiunea dumneavoastră, am să-i dau cuvântul doamnei Elena Fajeda din echipa noastră, care vă va prezenta câteva aspecte mai specifice ale raportului. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră. Comitetul de supraveghere, așa cum vi s-a spus deja, este conștient de faptul că prioritatea numărul 1 în acest an de tranziție și de adaptare a fost este și va fi întărirea independenței uh, pentru uh, funcția de anchetă a Olafului. Așa cum spunea domnule președinte, domnul președinte, este necesar ca comitetul să dispună de toate informațiile necesare și de toate mijloacele sau resursele umane și materiale la nivelul secretariatului pentru a realiza eficient această sarcină. Deplorăm, așa cum am arătat-o și în raportul nostru, faptul că secretariatul și modificările făcute nu corespund nevoilor noastre și ale secretariatului, nevoi de care nu s-a ținut cont deloc. Cum putem face însă, sau ce putem face pentru a întări aceste competențe? am identificat mai multe puncte care sunt absolut esențiale. În primul rând, e nevoie de un control uh, regular al uh, anchetelor realizate de OLAF. Comitetul reprezintă principalul instrument uh, al OLAF-ului pentru a se asigura o adevărată independență în ceea ce privește anchetele făcute. Este singurul organ care se ocupă de verificarea procedurilor, astfel încât ele să fie legale, imparțiale și să respecte um, drepturile fundamentale. De asemenea, pentru garanțiile procedurale este esențial. Și așa cum am spus-o în avizul 2 din 2017, Problemele care au fost uh, identificate la nivelul structurii Olafului reprezintă un risc potențial în ceea ce privește realizarea independentă a închetelor. Mai mult decât atât, uh, uh, întărirea independenței Olafului este absolut necesară, nu neapărat în ceea ce privește decizia de a deschide sau nu o anchetă, ci o independență necesară în alte două etape ale procedurii în aval, și anume realizarea uh, corectă a, a anchetei și uh, finalizarea acesteia. Atunci când uh, se ia decizia legată de deschiderea sau nu a unei anchete, Comitetul de Supraveghere, alături de Secretariat, analizează informațiile primite de la OLAF și informațiile referitoare la cele 60 de anchete cărora nu li s-a dat curs. E vorba de informații primite din surse variate, plângeri, informații de natură socială, informații de la alte instituții europene și plecând de la această bază de informații se ia decizia de a deschide sau nu o anchetă. În ceea ce privește derularea concretă a procedurilor de anchetă, Comitetul de Supraveghere trebuie să fie foarte atent la anumite chestiuni foarte concrete. În primul rând, durata anchetei și respectarea termenelor acesteia. Ancheta, bineînțeles, trebuie să se facă fără întrerupere și într-o perioadă care trebuie să fie proporțională circumstanțelor respective și complexității cauzei. Bineînțeles, trebuie să ne gândim și la termenele de prescriere pentru aceste anchete uh, și colega mea va reveni la acest punct mai târziu. Pe de altă parte, trebuie respectate drepturile fundamentale și garanțiile procedurale, care sunt uh, expresia ultimă a imparțialității și independenței Olafului. mai ales în ceea ce privește dreptul interesaților de a se exprima față de uh, faptele care îi privesc, toate acestea reprezintă o prioritate de muncă pentru comitetul nostru. Există și un alt moment sau o etapă importantă care are legătură cu independența Olafului și anume uh, momentul finalizării anchetei. Directorul general al Olafului uh, hotărăște în acel moment dacă să um, prezinte recomandări sau nu. Pentru aceasta, comitetul trebuie să aibă un acces permanent la informații și aș spune aici că ar fi nevoie de un mecanism permanent de acces la informații. Comitetul trebuie să ajute uh, directorul general pentru îndeplinirea sarcinii sale și trebuie să garanteze independența constantă a acestui organ. La momentul acesta, Comitetul de Supraveghere analizează patru anchete care au fost uh, finalizate, unele din ele cu recomandări, altele fără recomandări din partea directorului general. Și pot să vă spun cu claritate că a, uh, avizele referitoare la aceste anchete reprezintă o prioritate în uh, foaia de parcurs a comitetului nostru pe anul 2018. E adevărat că dificultățile pe care le-am identificat din punctul de vedere a lipsei de resurse la nivelul secretariatului ne fac munca mult mai complicată. E greu să finalizăm uh, munca în astfel de circunstanțe, deși este vorba de o prioritate pentru anul 2018, pentru comitetul nostru. Am să trec acum însă la alte comentarii, pentru că uh, m-aș referi la legătura între EPO și OLAF. Olaful a fost întotdeauna și va fi și în continuare, în special pentru statele membre care nu vor adera la parchetul european, va fi deci singurul organ european specializat în protecția intereselor financiare ale Uniunii. Comitetul de supraveghere a aflat și ia notă de conținutul rezoluției Parlamentului European din 3 mai 2018 pe marginea raportului anual 2016 uh, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Comitetul a identificat ca o sarcină importantă în viitorul apropiat nevoia de a face această legătură, această pasarelă fezabilă între OLAF și parchetul european, EPO. În acest sens, comitetul s-a pronunțat deja și a arătat, în primul rând, că legătura operațională între parchetul european și OLAF reprezintă o ocazie pentru OLAF, pentru a-și moderniza propria sa structură, și uh, la nivel funcțional și pentru a delimita mai bine competențele sale în uh, perspectiva revizuirii regulamentului 883 din 2013, de care, care a fost deja menționat aici. În acest context, Olaful ar putea oferi asistența necesară parchetului european și, așa cum spune și Parlamentul în rezoluția sa din mai, în cadrul revizuirii regulamentului 883 din 2013 trebuie să se ajungă la un echilibru adecvat între competențele parchetului european și OLAF, tocmai pentru a întări garanțiile procedurale, pentru a clarifica puterea de anchetă a OLAF și pentru a ajunge la un nivel de transparență în ceea ce privește recomandările și rapoartele OLAF. De altfel, e vorba aici de o clarificare a normelor pentru accesul la date și la nivelul de cooperare între OLAF și Comitetul de Supraveghere. Și pentru că e vorba de această legătură între OLAF și parchetul european, e clar că legătura nu se va construi de pe o zi pe alta, nu va fi deloc ușor, ci din potrivă. Experiența noastră ne-a arătat că nivelul de cooperare între cele două instanțe, între cele două organe, va uh, duce și la o clarificare a relațiilor și o introducere a unor soluții, soluții obținute prin acorduri de protocol și altele. Va trebui să ne gândim și la uh, noile situații care ne așteaptă, situații neprevăzute, ambigui, care vor trebui rezolvate prin experiența noastră și prin specializarea tuturor părților implicate. În felul acesta, Comitetul de Supraveghere, uh, cu experiența sa de peste 20 de ani, este, bineînțeles, uh, dispus să-și aducă contribuția la reușita acestei legături noi între OLAF și EPO. Câteva cuvinte acum în ceea ce privește prioritățile politicii de anchetă. Comitetul de supraveghere Am văzut uh, concluziile Parlamentului în ceea ce privește bugetul Uniunii și uh, CFM-ul pentru 2021-2027. În acest context uh, se explică foarte bine care sunt prioritățile bugetare. Comitetul și-a dat deja avizul cu ocazia unui schimb de opinii pe care l-am avut uh, cu instituțiile. Acest lucru s-a întâmplat în luna noiembrie a anului trecut. Dorim să reamintim aici poziția noastră lucru pe care îl facem și în raportul anual de activitate. Doar 30% din anchetele realizate uh, țin cont de prioritățile definite și uh, țin de direcția B a Olafului, direcție uh, care are cele mai multe anchete în curs. În acest context, uh, prioritățile politice ale anchetelor uh, sunt absolut importante. Am menținut o legătură uh, strânsă cu directorul general, cu directorul operațional și cu unitatea de anchetă, de selecție și revizuire. Am încercat să uh, întărim această legătură tocmai pentru a clarifica și mai bine prioritățile stabilite în fiecare an. Comitetul a identificat următorul lucru. Atunci când este vorba despre începerea anchetelor, Olaf acordă prioritate conceptului de politică a anchetei uh, față de exigențele de natură pur juridică. De exemplu, uh, faptul că ar trebui să existe, uh, să se aplice principiul de proporționalitate sau să existe destule suspiciuni. Comitetul de supraveghere va continua dezbaterea cu directorul general al OLAF, pentru că uh, conceptele ar trebui să fie și mai bine clarificate. Ar exista aici o provocare în uh, calea obiectivelor politicii bugetare a Uniunii și chiar în ceea ce privește înființarea și buna funcționare a parchetului european aspecte de care trebuie să ținem cont pe viitor. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de complexitatea și durata anchetelor și tocmai din aceste motive ar trebui să definim mai bine prioritățile politicii de anchetă pentru OLAF, care ar trebui să se facă la nivel bianual. aceste priorități ar trebui să ducă și la grăbirea procedurilor, un aspect asupra căruia am insistat și continuăm să o facem uh, în fața directorului general. Mulțumesc! With your permission, Chairman, Grzina Stroniatowska. Thank you, Chairman. Doamna Zdoniatowska. Madam Chairman, thank you for this invitation, this opportunity. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru această ocazie. Aș vrea să mă refer puțin la durata investigațiilor OLAF, lucru care probabil vă interesează. Pentru noi, uh, Comitetul Supraveghere, această durată a investigațiilor e unul din, una din priorități. Conform regulamentului OLAF, ancheta trebuie să se uh, facă în mod continuu și în proporțional cu gravitatea cazului. Deci nu există un concept pur statistic cu privire la această durată. Asta e foarte important, deoarece miza e drepturile fundamentale ale persoanelor afectate de anchetă, dar se poate periclita uh, follow-up-ul oferit de autoritățile locale. Ceea ce contează e că nu există un sistem care să solicite prelungirea oficială a anchetelor uh, OLAF. Directul general are obligația să raporteze Comitetul de Supraveghere după 12 luni și după aceea odată la 6 luni. Și de aceea această obligație are un rol atât de important. Din păcate, după ce am analizat uh, 407 anchete care au avut peste 12 luni în 2017, Comitetul de Supraveghere a conchis că majoritatea acestor uh, anchete nu au durat suficient de mult. E imposibil să verificăm de ce nu s-au încheiat aceste anchete și ce măsuri pot fi luate pentru a accelera procedura. Ca urmare, în raportul său, Comitetul de Supraveghere îi cere Olafului să îmbunătățească acest sistem de raportare pe 12 luni și să dezvolte, în cooperare cu Olaf, uh, un format mai adecvat. Obiectivul nostru este să ajungem la o înțelegere cu Olaf în ceea ce formatul de raportare pe baza cadrului juridic Olaf și care să poată fi folosit de Comitet pentru Monitorizare, dar și de Directorul General Olaf pentru a controla durata anchetelor. Sperăm să se facă progrese acum cu noul direct general. Vă mulțumesc. And the final speaker will be Mr. Rafael Munoz. Rafael Munoz, ultimul care va interveni, doamna președinte. Eh, muchas gracias, eh, es un honor. Vă mulțumesc foarte mult. E onoare să particip la această reuniune de control bugetar din Parlamentul European. Așa cum spunea domnul atlet că a avut uh, doar două luni, același lucru spun și eu, tot două luni a fost pentru mine termenul, din decembrie Anul trecut uh, am fost membru acestui comitet, deci doar uh, o lună. Eu m-am ocupat de partea din raport care se referă la resursele OLAF și la buget. Dumneavoastră ați citit acest raport, voi face trimitere rapid la ce se spune în text. Cele două aspecte uh, majore se referă la baza de date de gestionare a cauzelor, în engleză OCM pe de o parte, costurile originate, costurile provocate până acum și, pe de altă parte, al lucru, influența conținutului uh, OCM e esențială pentru anchete, însă utilizatorii nu sunt uh, suficient de mulțumiți de servicii un alt lucru de care trebuie să ținem cont e personalul. Olaful are o problemă legată de durata procesului de selecție, de asemenea o rotație excesivă a personalului și pentru asta e nevoie de niște mecanisme prin care personalul să rămână nu l-a fi important să rămână același personal, mai mult decât în alte direcții generale, deoarece OLAF are nevoie de experți buni, de anchetatori buni, cu o pregătire specifică, cu o expertiză specifică, așa cum s-a văzut în această dimineață. Deci e nevoie de specializări tehnice pentru a lucra la OLAF. Și bineînțeles, chiar dacă va colabora cu parchetul european, e important ca personalul de la OLAF să fie foarte calificat. Pentru a-și menține independența, Olaf trebuie să dispună de suficiente resurse pentru a-și face munca de anchetă în combaterea fraudei și activităților ilegale. Succesul Olafului va consolida încrederea în instituțiile europene și asta va avea un uh, efect pozitiv asupra reputației generale a Uniunii Europene. Deci orice cost, practic, uh, cu Olaf uh, dă niște rezultate uh, proporțional uh, bune. Deci asta nu înseamnă că nu trebuie să le cerem nicio socoteală. Orice organ care are un comitet de supraveghere și de control, um, ca Parlamentul, ca mm, Curtea de Conturi, ca noi, Comitetul de Vigilență, deci noi trebuie să-i solicităm mult Olafului. Însă în ceea ce privește Comitetul de Supraveghere, trebuie să vă spun că cel puțin de la sosirea mea din decembrie, mi-am dat seama că avem uh, resurse foarte reduse. Cei cinci membri ai Comitetului de Supraveghere suntem persoane care, cu o excepție, avem și alte uh, posturi în țările noastre de origine și avem nevoie de un secretariat puternic care să lucreze pentru noi și un secretariat cu personal foarte bine calificat. Vă mulțumesc! Ok, Chair, that was... Bine, doamnă președinte, aceasta a fost contribuția noastră. Nu a vorbit toată lumea, însă vă vom răspunde la orice întrebări ați putea avea. Ja, erstmal vielen Dank für den, uh, für den Bericht. Der Bericht Mulțumim foarte mult pentru informații foarte interesante și uh, avizele 1 și 2 sunt foarte importante pentru noi. Nu avem nimic împotrivă dacă faceți și mai multe avize pentru noi, pentru că dumneavoastră sunteți un organism de control important pentru noi, singurul din OLAF care există, așa că aveți această responsabilitate specială și e una importantă. Noi considerăm că controlul are și un efect de descurajare de care trebuie să se țină cont. În raportul dumneavoastră vorbiți despre mai multe avize, așa că eu mă întreb când vom primi aceste avize prin cu privire la sistemul IT sau cazul, cauzele care nu au fost deschise, 63 de astfel de cauze există. Uh, când vom primi aceste documente? Dacă analizăm în detaliu raportul, putem să spunem că există progres limitat pe anumite critici importante legate și este o critică care este exprimată și de noi și de Comitetul de Supraveghere. Uh, cum arată follow-up-ul la nivel intern cu directorul general și cu noul director general, pentru că avem nevoie de o obligație asumată a directorului general să se ocupe de lucruri care nu au mai fost atinse de ani întregi. cum sunt făcute aceste anchete la care mai așteptăm rezultatele. Sunt puncte legate de eficiență care ne interesează foarte mult. Aceasta ar fi întrebarea mea pentru dumneavoastră și domnul Strehovski mai are o întrebare pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și comisiei. și Comitetul de Supraveghere că au venit astăzi aici pentru că sunt responsabili de Olaf. În ultimele luni și săptămâni au existat acuzații legate de șef de state și guverne europene cu, legate de fraudă făcută cu fonduri europene și că urmează anchete. Olaful, ca înainte, e o autoritate independentă. Există mecanisme de control și e bine că Olaf poate să se implice și față de prim-ministrii unor anumite, unor anumite state membre. Asta ca să spunem lucrurilor pe, lum, pe nume. Când ceva e fraudă, așa o și numim, fraudă. De aceea eu în acest moment îmi pun următoarea întrebare. Uh, ne-ați spus foarte multe despre ce ați dori să modificați. Aici eu aș avea o propunere. Cum ar arăta lucrurile dacă rezultatele anchetelor Olaf ar fi publice? ar crește încrederea în instituțiile europene și să mergem și mai departe să fim și mai transparenți, să comunicăm rezultatele OLAF, să comunicăm cauzele închise OLAF, fie că sunt pozitive sau negative aceste rezultate. Nu credeți că astfel credibilitatea acestui oficiu foarte uh, profesionist ar crește? Nu, nu mai dorește nimeni să intervină, așa că domnule Mulder, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea cheie. Când veți primi rezultatele a ceea ce facem și rapoartele? Voi fi foarte sincer, avem o problemă cu personalul din secretariat, avem foarte multe posturi goale și de aceea ne gândim, încercăm să rezolvăm problema. Am prevăzut în octombrie o reuniune a directorului de personal cu comisarul, cu directorul Olaf, cu Comitetul de Supraveghere, astfel încât să putem vedea cum putem avansa și noul director general trebuie să aibă timpul de care are nevoie să se familiarizeze cu procesele. Cu un pic de noroc s-ar putea că la sfârșitul anului, începutul anului viitor să o facem. cât despre îmbunătățirile pe care le-am propus. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, există o serie de lucruri și le-am menționat, procedurile, garantarea procedurilor, durata anchetelor, informațiile. Pe toate acestea dorim să dezvoltăm sisteme și proceduri astfel încât să vedem mult mai bine cum se dezvoltă totul și să nu mai uh, depindem atât de mult pe informații incidentale. Astfel și vă vom spune, vă vom raporta ce se întâmplă de câte ori ni se va solicita. Care vor fi rezultatele? Nu pot să vă spun decât că în viitorul raport anual am anunțat în raportul nostru că vom dezvolta asemenea structuri, așa că e logic să spunem că în următorul vă vom spune care au fost rezultatele. E tot ceea ce pot să spun. Totul se va dezvolta pe parcursul anului. Termenul nostru limită pentru raportare va fi următorul raport anual. Cât despre observațiile domnului Zrehovski și sper că v-am pronunțat bine numele, uh, Dovada e tocmai succesul pe dosarele trimise statelor membre, să fie clare și așa mai departe. Pe moment, mai mulți au spus, eu nu pot să spun da sau nu, însă mulți au spus că procentajul e mai degrabă scăzut. Trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim situația. Cum o vom face, nu vă pot spune. Dar e un punct uh, foarte important pe care ne vom concentra anul viitor și sper că dacă veți fi reales anul viitor, veți vedea aceste rezultate. Clement vrea să facă o observație pe acest punct de asemenea, doamnă președinte, dacă îi permiteți. Dar la întrebarea domnului Zdrehovski, voi vorbi în engleză, chiar dacă aș fi putut să vorbesc în limba cehă. Există mai multe obstacole, mă tem, legate de această propunere, deși nu sunt uh, sigur dacă va parveniți sau Comitetului de Spraveghere sau OLAF. În primul rând, există investigații subsidiare după ce se emit recomandările și mă tem că o mediatezare sau o prea mare deschidere, o publicare și o arătare cu degetul la un anumit subiect s-ar putea să pună în pericol anghetele. Există regulamentul de bază privind protecția datelor, în primul rând, și tot contextul în care ne aflăm acum. Mai există și obstacole de ordin general, care sunt administrative, sunt uh, aceleași obstacole care se găsesc în orice procedură administrative, posibile pierderi economice care ar putea fi deplânse de, anumiți, uh, de anumite entități, indivizi, companii, atunci când le publicat numele într-un asemenea raport și apoi protec- protejarea drepturilor fundamentale, a persoanelor uh, implicate și a victimelor și acestea intervin. Cred că e un punct bun de discuție. Dacă există vreo suspiciune de fraudă, înseamnă următoarele. În dosar se spune că un act e o fraudă, dar o infracțiunea poate fi pronunțată doar de o curte. De aceea aceste informații nu ar trebui să fie publicate. Domnule Ilet, doriți să, domnule Ailet, doriți să interveniți din nou? Mulțumesc, doamnă președinte. Tot ce aș dori să spun e că eu mulțumesc Comitetului de Supraveghere pentru cooperarea excelentă de care ne-am bucurat, pentru ocazia ca la fiecare reuniune să putem veni să le spunem orice credem că trebuie să le spunem, să avem un dialog constructiv, astfel încât cu toții să înțelegem mai bine fiecare ce nevoie are, ce gândește fiecare. Nu propunem să publicăm niciun fel de răspuns la acest raport, pentru că aceștia au fost politicoși, au discutat cu noi înainte, s-au făcut verificări fără să fie atinse aceste avize. Ținem cont de ceea ce spun, există o serie de domenii unde colaborăm sau intenționăm să colaborăm de, de îndată ce va fi posibil și sunt convinsă că progresul se va face pe toate domeniile discutate astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! La sfârșitul acestui uh, punct de pe ordinea de zi vreau să vă mulțumesc tuturor pentru munca făcută. Am uh, avut plăcerea să discutăm de mai multe ori cu dumneavoastră. Vă dorim toate cele bune! și sperăm că veți rămâne sănătos și curajos și vă veți bucura de perioada care vă așteaptă, vă rog. Și și eu vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte. Mulțumesc foarte drăguți vreau să mai spun doar următoarele pentru a încheia subiectul Olaf EPO. Nu e dacă suntem pentru EPO împotriva, pentru Olaf împotriva Olaf. Trebuie să construim o structură care într-adevăr să facă munca pentru care a fost fondată. Asta ar fi cel mai important pentru mine. Și în raportul uh, acesta, care e foarte important pentru noi, astfel de orientări așteptăm. Această alegere a părților e ceea ce nu mi-a plăcut în această discuție, în această dimineață. Noi considerăm că ambele organisme au fiecare mandatul specific și să ne asigurăm că lucrurile rămân diferențiate pentru că mandatele într-adevăr sunt diferite. Și să nu facem ceea ce numesc francezii un în agaz și să creăm și probleme și mai mari. Ne aflăm la final, vă urez tuturor o vacanță plăcută, ne revedem la data de 3 octombrie, vreau să-i salut și pe colegii noștri din Balcanii Occidentali, ne-am bucurat foarte mult că ați fost alături de noi și considerăm că ieri am avut o zi de succes, vom încerca să reorganizăm asemenea evenimente, să vă auzim și pe dumneavoastră, să ne spuneți ce vreți să ne spuneți, vă mulțumim foarte mult, călătorie plăcută înapoi acasă și vă voi ruga să, să părăsiți sala cât de repede pentru că noi mai avem o reuniune reuniune scurtă acum. S-a închis reuniunea noastră. Mulțumesc!